Okay. Good morning, dear colleagues. Could you please all... Bună dimineața, dragi colegi, vă rog să luați loc. I would like to open the meeting of the Foreign Affairs. Aș dori să declar deschisă reuniunea Comisiei de Afaceri Externe de marți, 16 februarie. După cum vedeți, avem două sesiuni, cea de dimineață și cea de după amiază. Uh, la punctul 1 vă propun să adoptăm ordinea de zi pe ziua de astăzi. Are cineva obiecții la ordinea de zi propusă? Nu? Atunci se consideră adoptată. Punctul 2. Comunicările președintelui. Președintele nostru va veni uh, la ora 10, puțin înainte de ora 10, pentru că are alte obligații în Parlament legate de pregătirea Consiliului European de săptămâna aceasta. pe tema rămânerii Regatului Unit în Uniunea Europeană. Iar acum vom trece la vot. Vă rog să vă pregătiți uh, cartelele de vot. Primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de aviz referitor la descărcarea de gestiune 2014, bugetul general al UE, secțiunea 3, Comisia Europeană și agențiile executive. Raportor la acest aviz a fost domnul Preda. Domnule Preda, doriți să spuneți uh, câteva cuvinte? Nu, nimic. Vă mulțumesc, domnule Preda. Și deci, declar deschis votul. Amendment number one, paragraph one, the vote is open. Who is in favor?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 Doesn't work. Nu funcționează? Putem verifica? Domnule președinte, mi se aduce acum cartela de vot, dar eu votez pentru. Can we check with Mr. Bettini and Mr. Putem verifica, vă rog, dacă funcționează la colegii Bettini și Asis? Pentru procesul verbal, votați pentru ambii noștri colegi și de asemenea doamna Piri vor vota pentru. să închis votul. So, the draft... Proiectul de aviz se adoptă cu 37 de voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări domnului Preda pentru adoptarea acestui proiect de aviz. Okay. Now it's, now it's this one. Trecem uh, imediat la punctul 4. Proiectul de aviz referitor la descărcarea de gestiune 2014, bugetul general al UE, secțiunea 10, Serviciul European de Acțiune Externă. Raportor pentru aviz a fost tot domnul Preda. Cristian, ai comentarii? Voiam doar să mulțumesc secretariatului pentru ajutor și colegilor care au făcut o treabă foarte bună. Merci beaucoup, euh, monsieur Pre. Mulțumesc, domnule Preda. Trecem la vot. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 4 și 5 pentru, împotrivă, <coughs> abțineri. Haideți să verificăm. 4 și 5, verificăm. Yes. Okay. Many more against, but the hands were not really up. Erau mai mulți împotrivă, dar nu ridicaseră mâna. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cu amendamentul oral 2, amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 cu amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul electronic privind proiectul de aviz astfel modificat. După votul nostru s-a deschis votul. Okay. Everybody voted. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Proiectul de aviz se adoptă cu 40 de voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări domnului Preda. Uh, vă urez o întâlnire plăcută cu premierul dumneavoastră și acum uh, vom face o pauză până când sosește domnul Zarif, ministrul de externe din Iran.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 Good morning again, dear colleagues. Uh, Bună dimineața, dragi colegi. O să începem acum cu punctul 5 de pe agenda. Aș vrea să îl salut astăzi la Comisia Fetă a Parlamentului European pe Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Iran și delegația din Iran care a venit cu dânsul astăzi la noi. Aș vrea să mulțumesc în primul rând ministrului Zari pentru că a acceptat invitația noastră de a vorbi în fața Comisiei pentru Afaceri Externe. Este prima vizită a dumnealui în fața în Parlamentul European după uh, intrarea în vigoare a planului uh, comun și uh, cuprinzător din ianuarie 2016. În ianuarie 2016, Agenția Europeană pentru uh, Euratom uh, a uh, confirmat că Iranul și-a îndeplinit toate obligațiile pe care le stabiliseră în prima fază a acordului și Statele Unite uh, și Uniunea Europeană împreună au hotărât semnarea acestui plan. Așadar, semnarea planului comun și cuprinzător deschide noi oportunități pentru relația dintre Uniunea Europeană și Iran Parlamentul European a susținut uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și Iran, incluzând uh, și deschiderea uh, delegației Uniunii Europene la Teheran și începerea negocierilor pentru un acord de cooperare și un acord comercial cu Iranul. Ne-ar interesa foarte mult, domnule Zarif, să aflăm părerea dumneavoastră în ceea ce privește viitorul cooperării dintre Uniunea Europeană și Iran și, de asemenea, având în vedere vizita delegației din partea AFET uh, condusă de președintele nostru înainte, chiar înainte de încheierea acordului nuclear cu Iranul, uh, ne-ar interesa de asemenea și uh, opinia dumneavoastră despre fructificarea în continuare a ceea ce s-a lansat cu ocazia acestei vizite și uh, a felului în care se pot uh, pune în aplicare și uh, rezultatele negocierilor conduse de Federica Mogherini și a altor țări care sunt implicate în procesul de negociere. Domnule ministru, în ultimele luni am văzut însă o de, se, situația de securitate din Orientul Mijlociu deteriorându-se din ce în ce mai mult. Această regiune se află într-o permanentă criză din cauza rolului Daesh și a conflictului din Yemen și din Siria și a valurilor de migrație care au rezultat din aceste conflicte, ceea ce au pus Europa și țările din uh, vecinătate într-o situație foarte dificilă. Domnul Brock și delegația sa au vizitat, vizitat Egiptul săptămâna trecută și am avut ocazia să vizităm alții dintre noi, Qatarul și Arabia Saudită, și să discutăm despre stabilitate și mai degrabă instabilitate în această peninsulă și în Africa de Nord Acestea au fost puncte pe ordinea de zi cu uh, înalții demnitari cu care ne-am întâlnit din aceste trei țări. Domnule Zarif, domnule ministru, Uniunea Europeană și Iranul trebuie să se confrunte cu provocări comune. Nu avem întotdeauna aceleași opinii despre cum trebuie să fie gestionate aceste provocări, dar totuși trebuie să găsim căi pentru a le rezolva. M-ar interesa, domnule ministru, să aud părerea dumneavoastră despre acest subiect și despre alte chestiuni de interes comun, incluzând situația internă din Iran, incluzând aici și protejarea și respectul drepturilor omului. Structura dezbaterilor noastre prevede ca dumneavoastră, ca oaspete, să aveți oportunitatea de a vorbi 10 până la 15 minute în fața Comisiei, fiind dat că aveți atâtea subiecte de abordat, eu cred că suntem cu toții de acord că aveți 15 minute și apoi uh, membrii acestei comisii vor avea ocazia să vă pune întrebări. Văd că deja s-au scris foarte mulți. Un minut, un minut jumătate vor avea cuvântul colegii și după aceea dumneavoastră veți putea să răspundeți la grămadă, ca să spun așa, împreună la toate întrebările la sfârșit. Domnule ministru, aveți cuvântul, vă rog. Bună dimineața tuturor! Este o mare plăcere și onoare pentru mine să vorbesc în fața comisiei dumneavoastră. Astăzi aș vrea să încep prin a-mi exprima aprecierile mele și mulțumirile mele pentru faptul că m-ați invitat, dar și pentru susținerea pe care dumneavoastră Parlamentul European ați acordat-o prin diplomație și prin uh, negocierile care au fost atât de bine gestionate de către Catherine Ashton, dar și după aceea de către Federica Mogherini. Aș vrea să nu uităm și de activitatea lui Javier Solana înainte de cele două reprezentante. Cred că atât Uniunea Europeană cât și Iranul pot să fie mândre de faptul că am reușit să izbândim cu uneltele diplomației. Pentru că pentru noi diplomația este alternativa la alte opțiuni foarte neplăcute care sunt disponibile, dar care nu sunt neapărat uh, la fel de fructuoase în ceea ce privește rezultatele. Am reușit așadar să aplicăm democrația pentru că am fost capabili să schimbăm paradigmele prin care abordăm această problemă. Am început să tratăm uh, aspectele legate de acordul nuclear în 2003 împreună cu Uniunea Europeană și eu am avut onoarea să fiu parte din această echipă care a început negocierile în acel moment în formatul E3, nu era plus 3 atunci. Și mai târziu, din cauza transferului nejustificabil al acestei chestiuni către Consiliul de Securitate, au uh, putut participa alți membri care nu erau membri permanenți în Consiliul de Securitate. Așadar, Uniunea Europeană poate să fie mândră pentru că a inițiat acest proces și dacă am fi avut aceeași paradigmă în momentul în care am început procesul, am fi putut să-l încheiem chiar în 2005. Chiar în cadrul E3 n-ar fi fost nevoie de alți membri suplimentari. Însă, cu, din cauza altor uh, motive, de exemplu politica din Statele Unite, nu am fost capabili să facem acest lucru atunci. Însă, ceea ce trebuie să facem acum este să ne uităm uh, la cum am reușit să ajungem la o concluzie și cum am reușit să implementăm această concluzie în ciuda tuturor celor care nu erau de acord. Dumneavoastră puteți să fiți martori a faptului că am fost capabili să găsim un rezultat Acum că l-am găsit, multă lume spune că nu o să putem să-l implementăm, dar noi am reușit amândouă lucrurile. Nimeni nu ne se aștepta să reușim atât de repede să îndeplinim înainte de mai sau chiar aprilie partea iraniană a obligațiilor din acest acord. Și totuși am reușit. Chiar până în decembrie, de fapt, IAEA a reușit să confirme că am îndeplinit toate cerințele până în ianuarie 2016 și deci din uh, ianuarie 2016 am putut cu adevărat să uh, ridicăm toate sancțiunile care fusese aplicate Iranului. Motivul pentru care am putut face acest lucru este pentru că am redefinit procesul într-o manieră care ne-a permis să rezolvăm problemele existente. Problemele fuseseră definite de către Iran înainte într-o manieră complet opusă, mai ales față de Statele Unite. Statele Unite aveau o politică pe care prevedea ca um, Iranul să nu aibă nicio formă de program nuclear. Noi însă am există împreună cu alții, am considerat întotdeauna că acest program este pașnic, dar Statele Unite au insistat. Dacă ne uităm în 1990, uh, Statele Unite era chiar împotriva faptului ca Iranul să construiască o centrală nucleară. Centrala pe care am construit-o însă a fost un record în ceea ce privește timpul care ne-a trebuit. Statele Unite au intervenit după aceea pentru a încerca să prevină ca un contractor să semneze un acord cu Iranul pe această centrală, însă problema fusese de fapt definită de către Statele Unite, pentru că acestea nu doreau ca Iranul să aibă un program nuclear și punct. Aceasta a făcut uh, ca să fie aproape imposibil pentru Iran să se îndeplinească obligațiile. Dacă s-ar fi îndeplinit obligațiile, s-ar fi renunțat la drepturi. În 2013, când s-au reînceput negocierile, am reușit să ne redefinim obiectivele. Am definit obiectivele noastre ca uh, fiind următoarele. Iranul trebuie să aibă un program nuclear, însă care trebuie să rămână mereu uh, pașnic. Deci, în loc să mai avem obiective diametral opuse, am reușit să avem un singur obiectiv comun. Și noi am considerat că acesta era obiectivul nostru, dar și Statele Unite și Occidentul au putut să le accepte ca fiind obiectivele lor. Motivul pentru această schimbare a fost că Statele Unite și alții aliați uh, occidentale au ajuns la concluzia că nu era posibil să împiedicăm Iranul să aibă un program uh, nuclear pentru că avea infrastructura, avea expertiza, avea capabilitățile și deci s-a acceptat la nivel global că acest program trebuie să fie să existe, dar trebuie să fie global și transparent și cu scop pașnic. Aceasta s-a reușit. Deci acceptarea acestui nou obiectiv uh, nu a fost decât uh, o redefinire a vechiului obiectiv vechiul obiectiv era ca Iranul să nu aibă niciodată un program de arme nucleare, dar de fapt acesta este similar cu ceea ce s-a întâmplat acum. Am redefinit, am rearticulat acest obiectiv, l-am numit așa încât să putem să-l acceptăm ambii uh, ca parte la acest acord și acum am rezolvat problema. Paradigma în care se întâmplă această rezolvare e foarte importantă. E importantă pentru că uh, Acum uh, trăim într-un nou mediu internațional de politică și diplomație în care această nouă structură face imposibil uh, um, funcționarea uh, diplomației în momentul în care alții sunt în mare nevoie, în criză sau în sărăcie. Așa arată lumea globalizată. Nu mai putem, pur și simplu nu se mai poate să avem de câștigat pe spinarea altora. Un, o sumă zero la acest uh, joc este de fapt o sumă la minus, este o pierdere. Va pierde toată lumea, nu mai există remiză aici. Deci trebuie să trecem uh, la altă paradigmă în care toată lumea să termine la plus, să aibă ceva de câștigat. Și dacă înțelegem acest lucru, dacă înțelegem că noua dimensiune a lumii globalizate impune aceste cerințe, atunci vom putea să ne concentrăm pe alte aspecte. Vom putea să folosim, de exemplu, succesul diplomației nucleare, din care, de care putem fi cu toții mândri, pentru a putea să o aplicăm la situația din regiune. Va trebui să încercăm și să redefinim uh, toate provocările și oportunitățile din această regiune într-o manieră care să ducă la un joc cu sumă pozitivă și deci la un rezultat bun. În regiunea în care suntem noi avem multe provocări, avem însă și oportunități. Oportunități de dezvoltare, de flux de petrol, dar și uh, de prețuri mai stabile pentru petrol. Aceasta este o chestiune care a devenit evidentă și pentru consumatori. Dacă piața petrolului este mai stabilă, toți au de câștigat. Oportunități pentru schimburi mai bune și între oamenii care trăiesc în aceste regiuni dar și provocări comune, toate acestea sunt uh, lucrurile pe care trebuie să le abordăm. Extremismul, violența, sărăcia extremă, toate trebuie abordate. Dacă începem să le definim uh, într-un fel care să permită tuturor să se adapteze subiectului, atunci vom putea să facem față acestor probleme. Însă trebuie să ne uităm la aceste provocări dintr-o perspectivă de succes și nu numai din perspectiva remizei dinainte. Sunt mulți actori implicați, trebuie să vedem care sunt interesele tuturor, dar să nu mai încercăm să câștigăm pe, făcându-i pe alții să pierdă, făcându-i pe alții să intre într-o situație dezastroasă, pentru că aceasta va fi imposibil pentru toată lumea, nu va putea să convină nimănui. Eu cred că putem să redefinim aceste probleme. Eu cred că este posibil să începem să ne uităm la principiile pe care le putem accepta cu toții. Haideți să ne uităm la Golful Persic. Acesta este mm, o linie importantă geopolitică pentru toți din această regiune. E vorba de o zonă în care foarte multe provocări se amestecă, în care avem extremism, volatilitatea prețurilor petrolului și alte componente legate de navigație, de mediu. Știți că în acest golf uh, toate țările construiesc centrale nucleare. Așadar, uh, avem provocări uh, noi, dar provocări comune, de fapt. Dacă ne uităm la această zonă, așa zis, problemă, și încercăm să găsim o redefinire a problemelor într-o manieră care să poate să ducă și la rezultate, atunci va fi bine. Pentru cei care trăiesc în Europa este foarte ușor să ne gândim la procesul de la Helsinki. La acest uh, acord s-au acceptat mai multe principii care trebuie să fie considerate ca un bilet de intrare pentru noul proces. Și există multe domenii în care se poate crea încredere prin uh, implicarea mai multor actori pentru ca această încredere să fie solidă. Făcând acest lucru, putem să redefinim uh, regiunea, putem să redefinim problemele din regiune într-o manieră care să ne permită și să le rezolvăm. Eu cred că este posibil. Dacă se respectă suveranitatea și principiul integrității teritoriale, inviolabilității frontierelor naționale și respingerea imixtiunii în afacerile interne ale altei țări, ba chiar mai departe, non-proliferarea armelor nucleare, zonă liberă de arme de distrugere în masă. Toate acestea sunt principii pe care ne putem pune de acord. Atunci vom putea avea și cooperare în domeniul mediului, schimb, schimburi la nivelul populației, la nivelul cetățenilor sau uh, alte aspecte care ar putea să ne permită și să luptăm împotriva terorismului, extremismului, al sectarianismului. Acestea sunt principii pe care le putem uh, alege pentru a crea mai multă încredere în această zonă economică în același timp, prin care putem avea un flux liber de petrol, păstrând stabilitate în uh, zona aceasta de confort și uh, dacă putem uh, rezolva problema securității, putem să rezolvăm și problema armelor, putem combate terorismul și extremismul și apoi să ne uh, luptăm și împotriva sectarianismului, să abordăm problemele sociale care mai sunt de rezolvat și să încercăm să creăm o afinitate mai puternică între oamenii care trăiesc în regiune. Printr-o astfel de redefinire putem să facem un pas înainte către rezolvarea problemelor. Eu cred că este necesar să înțelegem aceste trepte dacă vrem să folosim acest acord nuclear pentru a avea o altă opțiune pentru regiunea noastră. Însă, din păcate, ceea ce s-a întâmplat în regiunea din care venim noi este că oamenii și-au definit interesele într-o manieră care îi excludea pe alții. Și atâta timp cât aceasta este definiția interesului regiunii, nu vom găsi o soluție la problemele noastre. Eu cred că provocările sunt destul de mari pentru toți, iar Uniunea Europeană se confruntă cu multe din aceste provocări în același timp. Ați văzut ce s-a întâmplat cu rezultatul crizei din Siria, valurile de refugiați care vin uh, zilnic. Aceasta este, de fapt, problema. Nu se poate um, opri extremismul în toate zonele acestei lumi. Acesta se uh, răspundește foarte repede. Îl poți uh, încerca să-l limiteze într-o regiune, dar el se răspândește și în alte regiuni. Deci trebuie să găsim o cale pentru a lupta contra acestui flagel și în niciun caz această cale nu poate fi unidimensională. Nu putem să avem doar o perspectivă militară, deși poate că s-ar putea să avem nevoie de o abordare militară pentru a rezolva nucleul greu al acestor uh, flageluri. Avem nevoie de o abordare interregională, economică, în același timp interculturală, pentru a putea însă în același timp și lupta împotriva sărăciei și a abandonului care se întâlnește în aceste regiuni. Și înainte să termin cele 15 minute, dacă cu toții înțelegem că ne confruntăm cu aceeași problemă, că avem aceleași uh, provocări, că avem nevoie de un răspuns comun la aceste provocări, atunci deja am făcut un prim pas înainte. Dacă toată lumea crede însă că e problema altcuiva, că alții trebuie să se ocupe de problemă, că ei sunt cei care trebuie să rezolve și că nu e problema noastră, refugiații nu sunt problema noastră, alții trebuie să o rezolve și trebuie să rezolve și extremismul și sectarianismul. Niciodată nu se va rezolva problema globală. Deci, cu toții trebuie să rezolvăm uh, și să înțelegem că suntem în aceeași barcă și ori ne scufundăm împreună, ori uh, continuăm să vâslim împreună. Aceasta este lumea globalizată. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru punctualitate și pentru respectarea timpului este ora 9.44, deci avem și acum avem 25 de solicitări de luarea cuvântului din partea colegilor, așa cum am închipuit foarte multe, deci, dragi colegi, vă rog să vă limitați intervențiile la un minut. Am mai făcut asta și altă dată. Știu că nu e ușor, dar dacă dorim să dăm tuturor colegilor ocazia de a pune o întrebare domnului ministru Zarif, numai astfel putem proceda. Deci, pentru prima dată s-ar putea să trebuiască să folosesc ciocănelul. Vom începe cu Richard Howitt, colegul nostru de la SCD, raportor în această comisie pentru raportul privind strategia UE în relația cu Iran după acordul nuclear. Richard, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi cât mai concis, dar vă rog să-mi dați 30 de secunde suplimentare. Bine ați venit, domnule ministru, atât de domnul Broc. Am fost în delegația care s-a deplasat la Teheran și sper că am jucat și noi un rol în atingerea, în obținerea acordului nuclear. Știu că nu a fost ușor dar sper că procesul va putea fi în continuare uh, constructiv și de succes pe viitor. Am spus deja în această Comisie că dorim să avem o atitudine constructivă, dorim uh, să examinăm diferite posibilități de restabilire a relațiilor între UE și Iran cât mai extinse. Nu, deschide, nu redeschidem discuțiile privind acordul nuclear. Colegii de la Comisia Europeană și doamna Mogherini fac acest lucru cu dumneavoastră și nu trebuie noi acum să ne dăm cu părerea în legătură cu modul în care este aplicat acest acord. Dar acum avem și interesele economice, comerciale, de mediu sau de securitate, așa că avem multe lucruri de urmărit. E clar că avem încă divergențe, nu le vom prezenta în, în mod negativ. Mă bucur de discuția noastră privind drepturile omului, mă bucur că drepturile omului sunt un subiect de discuție între noi. Două întrebări pe scurt planul dumneavoastră în patru puncte privind Yemenul. Cred că ar fi bine să ne spuneți mai multe despre acest plan, pentru că suntem foarte preocupați de situația umanitară din această țară. Și în al doilea rând, vineri la conferința de securitate ați spus că ați prevăzut uh, că Arabia Saudită și Iranul vor putea colabora în chestiuni de securitate. Vă rog să ne spuneți mai multe, având în vedere contextul foarte complicat în momentul de față. Mulțumesc, Richard. Aceasta a fost o excepție. Are cuvântul acum Arnaud Donjon. Mm, domnule ministru, Mă bucur că avem astăzi această posibilitate de a discuta. Eu mă voi referi la a doua parte a prezentării dumneavoastră, deci nu la partea privind acordul nuclear, care acum e făcut, chiar dacă vom urmări cu multă atenție modul în care va fi aplicat, eu doresc să mă refer la instabilitatea din regiunea Golfului. Ați identificat ca fiind problematic tocmai sectarismul, excluziunea și extremismul. Știți că o problemă cu care ne-am confruntat în Irak și care se află la originea explodării anumitor situații cu anumite grupuri teroriste este tocmai politica sectară care a fost promovată de guvernul precedent din Irak și unii um, consideră că acest guvern a suferit influențe din partea Iranului. Apoi, în această regiune, pentru a restabili încrederea și pentru a evita tensiunile actuale, trebuie să evităm așa numitele interferențe. Știm că Iranul poate să-și apere prerogativele privind integritatea sa teritorială și interesele sale naționale, dar ce răspundeți celor din regiune care mm, consideră că rolul dumneavoastră nu este doar de apărare uh, și că puteți să faceți ceva în Yemen sau în Siria? Domnul Tanoc, mulțumesc. Bine ați venit, domnule ministru. Și ECR-ul se bucură de ameliorarea relațiilor între UE și Uniunea Europeană. Acceptăm acordul nuclear, dar suntem în continuare foarte precauți și vigilenți și dorim monitorizare maximă a punerii în aplicare a acestuia din partea comunității internaționale. Rezoluția 1921 um, interzice Uh, rachetele balistice cu, uh, care putea uh, transporta material nuclear de către Iran. Dar uh, anul viitor spuneți că veți prezenta un model de rachete balistice și acesta ar putea să uh, transporte material nuclear. De ce are nevoie Iranul de astfel de rachete balistice uh, de distanță lungă și împotriva cui le-ar putea îndrepta? Recent am condamnat executarea uh, barbară a lui Tariq Nimra al-Nimre, absolut inacceptabilă. Dar Iranul a executat peste 800 de prizonieri anul trecut, inclusiv uh, preoți suniți, um, inclusiv creștini și creștinii um, sunt uh, oprimați de guvernul dumneavoastră mai ales cei care s-au convertit la creștinism de la islam. Când va respecta Iranul tradiția islamică că nu trebuie să existe presiuni religioase și care este statutul comunității LGBT în Iran. Mulțumesc. Um, are cuvântul acum următorul vorbitor, domnul Weigel. Mulțumesc, bine ați venit, domnule ministru. mi-a plăcut modul în care ați recunoscut rolul diplomației. Într-adevăr, Uniunea Europeană a acționat corect, a încercat să facă să facă toate eforturile pentru a îmbunătăți relațiile cu Iranul. Iranul este o țară foarte importantă pentru noi în regiune. Am o întrebare. Ați putea să elaborați puțin două idei ale dumneavoastră, una în legătură cu așa numitul confidence building, deci uh, crearea încrederii. Îmi închipui că în legăturile, în relațiile cu Arabia Saudită, Iranul ar putea relansa un proces de uh, confidence building. Și a doua întrebare, ne-ați vorbit despre drepturile omului în țara dumneavoastră, v-aș întreba uh, dacă putem spera ameliorări ale acestei situații. În fiecare zi, la Parlamentul European, vin reprezentanții ai diasporei iraniene care uh, denunță situația, care ne preocupă foarte mult. Noi le ascultăm argumentele. Iranul trebuie să se dezvolte, să devină o societate tolerantă și deschisă. Aș vrea să știu dacă persoane deschise ca dumneavoastră pot contribui la această evoluție. Mulțumesc! Doamna Sacorafa are cuvântul. Mulțumesc. Ridicarea sancțiunilor au scos Iranul din izolarea impusă acestei țări de Occident. Sperăm că Iranul va profita de această evoluție pozitivă și de rolul său nu doar în uh, Orientul Mijlociu, ci și, și în cadrul economiei mondiale. Știți care e situația din Orientul Mijlociu. Sunt o serie de conflicte religioase și nu numai. Um, și părțile folosesc conflicte religioase pentru a uh, lupta pentru controlul regiunii. Ați vorbit despre relațiile cu Arabia Saudită și cu Turcia. Nu trebuie să încurajați aceste, să sprijinți aceste tensiuni, încurajând sau ajutând anumite regimuri. Șeful uh, apărătorilor Revoluției iraniene a admis că Iranul a format 200.000 de luptători care se află acum în Siria, în Irak, în Yemen, în Afganistan sau în Pakistan uh, pentru uh, a promova respectarea profetului Mahdi. Uh, credeți că asta poate ajuta pacea în regiune? Și o altă întrebare. Ați declarat că sunteți gata să cooperați cu Arabia Saudită, dar la două zile după semnarea Uh, încetării focului în Siria, Turcia a început să-i uh, bombardeze pe curs și a confirmat că Arabia Saudită a trimis avioane la baza de la Interlic. Cum evaluați situația având în vedere interesele contradictorii ale Iranului față de cele ale celorlalte țări? Amintesc ce a declarat șeful păzitorilor Revoluției, Mohamed al-Scandari, înainte să moară în Siria în mai 2014, și anume că mai multe unități de elită ale acestor organizații luptau în Siria pentru uh, a ajuta pe Assad într-un război care de fapt este al Iranului condus Statele Unite. De la Vers, domnul Buchner, mulțumesc, mulțumesc pentru prezență și aș, aș dori să vă mulțumesc și pentru rolul foarte pozitiv pe care l-a jucat Iranul la negocierile nucleare privind neproliferarea de la New York. Și o mică rugăminte. Cred că există o, există o gamă largă de domenii de specialitate în care putem colabora. De exemplu, problemele de mediu de la urmea ASI, unde uh, există expertize de ambele părți și am putea să colaborăm foarte bine pe tema energiei, pe tema energiilor regenerabile uh, și combaterea pericolelor. Însă, întrebarea mea concretă este următoarea. Ați putea să-mi spuneți pe scurt care este poziția Iranului în ceea ce privește negocierile înghețate cu Siria? Mulțumesc, domnule Buchner. Fabio Castaldo, 1 minut și 15. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule ministru. Este o plăcere să vă avem aici printre noi, pentru că sunt printre cei care au salutat cu multă plăcere încheierea acestui acord, care, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, ar putea schimba cursul istoriei, dar realitatea actuală din uh, regiunea Golfului Persic uh, este una foarte proastă din cauza conflictelor și războaielor. Așa cum ați spus, avem o ocazie economică majoră, dar nu ne putem limita la interesele economice. Aș dori să știu cum evaluați, cum credeți că s-ar putea rezolva în acest moment concret cum se poate relansa dialogul cu Arabia Saudită și având în vedere criza petrolieră și scăderea prețului petrolului care va fi accentuată de revenirea părții dumneavoastră de piață pe piața mondială și aș dori să vorbiți despre drepturile omului. Îmi pare rău să că trebuie subliniez că încă astăzi sunt una dintre principalele țări care folosesc în continuare pedepsa cu moartea. Au fost mii de cazuri în ultimii doi ani. Putem să ne așteptăm din partea guvernului dumneavoastră reformist la un pas spre un moratoriu în ceea ce privește pedepsa cu moartea în următorii ani, pentru că am dorit mult asta. Mulțumesc, Fabio. Eh, vedeți, coordonatorii au avut puțin mai mult timp. Eh, acum un minut și opresc toți vorbitorii. Domnul Kellam. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mă bucur de mesajul transmis azi în această dimineață și de prezența dumneavoastră aici. Sunteți de acord că până la urmă totul se reduce la încredere? Pentru că sancțiunile împotriva Iranului au fost aplicate și din cauza nerespectării drepturilor omului și din cauza faptului că ați sprijinit terorismul. Sunteți de acord că testul principal pentru restabilirea încrederii este ameliorarea situației drepturilor omului în Iran, și protecția minorităților etnice, religioase și naționale? Un caz al unei femei de 29 de ani, doamna Atena Karahani, care a fost pe, a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru că a postat pe Facebook un protest împotriva noilor legi care limitează drepturile omului. Puteți explica deja de ce mii de candidați pentru următoarele um, alegeri au fost descalificați de Autoritatea Supremă? Mulțumesc! Domnul Can, bine ați venit, excelență, aici la Parlamentul European. Mă bucur că vă aflați aici la Comisia Fed. Mă bucur că se va pune în aplicare acordul nuclear, procesul va stabiliza Orientul Mijlociu și va face din acesta o zonă nu doar mai sigură, ci și mai prosperă. Mă bucur de ce ați spus în această dimineață, dar Având în vedere că cunosc bine regiunea Iranul și poporul iranian, aș dori să fac două observații. Ați trecut printr-o revoluție, ați avut un lider autoritar. Știți ce înseamnă uh, când oamenii sunt hotărâți să nu mai suferă opresiunea și corupția. În acest context, doresc să vă întreb care poate fi rolul Iranului în, con- în conflictul din Siria. Sirienii sunt oprimați în mod similar uh, oprimării iranienilor în timpul șaului. Regimul uh, distruge această țară. Uh, domnule Can, vă limitez pentru că a trecut minutul. Domnul ministru a înțeles. Termin doar fraza. Cum putem ajuta noi? Și a doua întrebare, pe scurt, am fost în aceste țări și revine problema interferențelor în interesele și situația internă a acestor țări. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Futiga? Thank you. I strongly echo. Mulțumesc. Sunt de acord cu ceea ce a spus Charles Tanăk în legătură cu execuțiile din Iran. Domnule ministru, aș dori să vă întreb uh, care este obiectivul dumneavoastră privind mixul energetic în Iran. Energia nucleară este chiar atât de necesară pe viitor și în legătură cu Siria ați pierdut sau pierdut multe vieți în această țară, inclusiv al unor soldați iranieni implicați în conflict. Vă întreb care credeți că ar putea fi viitoarea strategie privind conflictul din Siria și uh, viitorul coaliției. Thank you very much. Domnul Paet, mulțumesc. Domnule ministru, ceea ce ați văzut dumneavoastră și Iranul ca fiind tacticile cele mai eficiente strategii de luptă împotriva uh, uh, ISIS-ului și a Daesh, sau a Daesh-ului. Apoi, în legătură cu acordul nuclear. Credeți că există posibilități să uh, ameliorați relațiile noastre cu Israelul? Mulțumesc, domnul Hagi Gheorghiu. Mulțumesc, bine ați venit, domnule ministru. După cum uh, vedeți, Comisia AFET este interesată de uh, subiecte pe care nu le-ați abordat în timpul prezentării dumneavoastră, printre care drepturile omului în țara dumneavoastră. Sunteți țara cu numărul cel mai mare de execuții din lume, în, ca număr de execuții în raport cu populația. Foarte adesea, aceste persoane sunt executate pe așa zise motive penale, iar execuțiile sunt adesea publice. Aș vrea să vă rog să ne vorbiți eh, sincer de acest subiect în intervenția dumneavoastră. Doamna ce vă rog. Thank you. Uh... Mulțumesc. Domnule ministru Zarif, ați spus și dumneavoastră, aici sunt eh, în spatele camerei, cred că de aceea nu mă vedeți. Mulțumesc. Ați spus uh, chiar dumneavoastră că pentru Siria soluția militară nu este singura posibilitate. Trebuie să se poată face mai mult. Dumneavoastră și țara dumneavoastră sunteți implicați cu, alături de Assad, nu numai în combaterea ISIS în Siria și în zonele vecine, ci și în combaterea opoziției din Siria. Deci de ce nu-i spuneți lui Assad că soluția militară nu este uh, nici măcar începutul soluției? În al doilea rând, uh, Aș vrea să mă refer la Tafer Panahi uh, și la doi câștigători ai premiului uh, Saharov din 2012. Aș vrea să știu când va putea acest uh, laureat să facă din nou filme, pentru că momentan nu are încă dreptul să o facă. Ați respins de atunci și până acum implicarea externă în drepturile omului și nu este acceptabil acest lucru. Mulțumesc, Ulrike, mesaj de drepturile omului, domnul Carber. Mulțumesc. Credeți că Iranul ar accepta o soluție post-federală pentru Yemen, un acord în acest fel? Ce părere aveți despre o intervenție militară pe teren în Siria? Credeți că acest uh, subiect ar complica și mai mult situația? Liderul gardianilor Revoluției din Iran a spus că ștergerea Israelului de pe hartă nu este negociabilă. Date fiind um, comentariile dumneavoastră de acum câteva minute, puteți condamna public în fața comisiei noastre această declarație și puteți recunoaște Israelul? Uh, de asemenea, s-a demascat recent un mare plan de spălare de bani și trafic de droguri al Hezbollah, care este poziția dumneavoastră și în încheiere anul trecut Iranul era singurul stat din Orientul Mijlociu care a executat mai multe persoane decât Arabia Saudită, inclusiv activiști pentru drepturile omului. Intenționează Iranul să abolească pedepsa cu moartea și dat fiind că... Um, Uh, comunitatea evreiască din Iran scade ca număr în continuu, veți mai obliga școlile evrești să țină deschis sâmbăta? Domnul Borghețiu. Domnul ministru, abia... Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, am apreciat ceea ce ați spus împotriva extremismului, împotriva violenței și terorismului. În acest context, colaborarea pe care țara dumneavoastră o dorește și poate să ofere Europei, care se află practic în centrul amenințărilor uh, din partea ISIS, Poate să ne dea eventual țara noastră și câteva sfaturi. Credeți că este suficient uh, răspunsul Europei în fața uh, amenințării îngrozitoare cu care sunt confruntați țările, uh, cetățenii noștri și, țările, și orașele noastre. Vă mulțumesc foarte mult și pentru că ați spus că ați deschis piața pentru întreprinderile noastre, de exemplu, mai ales în domeniul feroviar, însă trebuie să avem o deschidere similară și pentru IMM-uri care sunt foarte importante. Știu de asemenea că am ajuns la momentul în care putem discuta despre sursele energetice, petrol și gaz și de necesitatea eventuală a unor uh, tehnologii moderne și de transferul uh, de gaz și petrol către sudul Europei direct, având în vedere situația actuală. Mulțumesc, uh, Epitedeus. Domnul Epitedeus, vă rog. Eh, Mulțumesc, bine ați venit, excelență. Vă rog să-mi spuneți ce evaluare aveți asupra momentului în care a ales Arabia Saudită um, să um, înceapă un proces de pace cu țara dumneavoastră. Credeți că acest proces dintre Iran și Arabia Saudită va influența relația SUA-UE și cum vreți să rezolvați această problemă, dacă este o problemă? Mulțumesc! Mă bucur că ați acceptat invitația noastră de a veni la această comisie. Salam alecum, spune domnul Stetina, salam alecum și uh, domnilor din delegație. Uniunea Europeană este clădită pe protecția universală a drepturilor omului și de aceea aș dori să vorbesc despre acestea. Iranul este în ziua de astăzi țara care are cel mai mare număr de execuții pe cap de locuitor din lume. 700 de cetățeni iranieni au fost spânzurați doar anul trecut. Numărul de execuții crește îngrijorător de la un an la altul. Cum intenționează guvernul dumneavoastră să rezolve această problemă? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gomes. Good to see you here. Bună ziua, mă bucur să vă văd aici. Eu uh, mă număr printre cei care speră că acordul uh, va duce la o mai bună interacțiune între noi și Iran și de asemenea va permite progresul pe terenul drepturilor omului. Drepturile omului, drepturile Bahai, pedepsa cu moartea, toate aceste chestiuni trebuie tratate. Și uh, după cum s-a mai spus și drepturile altora. Dar uh, aș vrea să vă întreb, mai ales uh, ce părere aveți despre ultimele evoluții referitoare la conflictul sirian? Am fost în Iran în 2013 și atunci mi s-a părut că intervenția Iranului în conflictul acesta nu era menită să-l salveze pe Assad, ci să uh, nu lase Arabia Saudită să o facă. Și am mers și în Arabia Saudită atunci și acolo nu am constatat uh, că ar exista uh, o atitudine similară cu a Iranului, și anume dorința de comunicare și de negociere. Ce părere aveți acum, mai ales că noastră și Rusia sunteți prezenți acolo? Mulțumesc, domnul Corvin Mic. Thank you. Your Excellence, uh... Mulțumesc. Excelență, mulțumesc pentru prezentarea splendidă. Vreau să vă informez că 77% uh, dintre uh, polonezi sunt pentru pedapsa cu moartea și sunt în Uniunea Europeană, dumneavoastră nu sunteți. Uh, să știți că noi susținem și eforturile făcute de dumneavoastră în Siria. Ați luptat de la început cu așa zisul califat și uh, sperăm că veți putea să luptați cu ISIS până la sfârșit. În al treilea rând, nu înțeleg de ce guvernul din Pakistan și cel din Iran pot să Uh, și irachian pot să aibă arme nucleare și Iranul nu poate. Nu înțeleg. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Domnule ministru de externe, și eu vreau să vorbesc despre drepturile omului. Timp de doi ani și jumătate cât, uh, de când este președinte domnul Rohani, deci, au fost spânzurați uh, sute de cetățeni. În Iran se execută mai mulți minori decât în orice stat din lume, în conformitate cu noul raport al Amnesty International. Minoritățile religioase, minoritățile sexuale sunt uh, hărțuite și persecutate. Domnule ministru de externe, cât timp vor mai continua aceste acte teribile în țara dumneavoastră, spune domnul Adactuson, Domnul Panțeri. Mulțumesc pentru prezența noastră aici. Am o întrebare. Acordul pe tema nucleară a făcut posibilă deschiderea unei noi etape geopolitice în care țara noastră ar putea să joace un rol foarte important. Leadershipul din Washington consideră că viitorul acestei zone trebuie să se bazeze pe un echilibru între noastră, Arabia Saudită și Israel. Uh, nu știu în ce măsură această um, variantă este posibilă, având în vedere situația din Yemen și din uh, Siria. Puteți să-mi dați un răspuns? Mulțumesc, domnul Galer, vă rog. Mulțumesc, domnule ministru. Mă bucur că avem acest acord cu țara dumneavoastră. Mă bucur că s-au ridicat sancțiunile și mă bucur că uh, legăturile economice între țările noastre și țara noastră pot continua și noi putem astfel participa la modernizarea țării dumneavoastră. Mă bucur că se va demonstra că nu din cauza sancțiunilor există o situație economică dificilă în țara dumneavoastră și sărăcie. Uh, trebuie să eliberați întregul potențial uman de care aveți nevoie ca să vă uh, duceți țara către progres. În ceea ce privește Siria, Vedem că civili sunt masacrați de atacuri aeriene, că sunt lovite școli și spitale. Chiar credeți că aceasta este o perspectivă pe termen lung pentru țara dumneavoastră să fie de partea lui Assad și de partea Rusiei? Nu credeți că ar fi mai bine să um, participați activ la găsirea unei soluții pe termen lung? Mulțumesc, domnul Freund. Da, Domnule ministru de externe, apreciez foarte mult prezența dumneavoastră la Parlamentul European. Întrebările mele referitoare la relația cu Israelul au fost deja adresate, deci cedez timpul de vorbire. Mulțumesc, domnul Cezar. domnul ministru. Mulțumesc foarte mult, bine ați venit, domnule ministru. Suntem foarte mândri, europeni, dar și ca italieni, pentru că doamna Mogherini a contribuit foarte mult la realizarea acestui acord și sper ca nu numai din motive economice să fie un loc, un acord important, mai ales pentru rolul geopolitic pe care îl poate juca țara noastră în această zonă, cu siguranță vor fi, uh, va fi un impact pozitiv. Însă, noastră, nu credeți că influența um, unor uh, sisteme din uh, această zonă au dus multe țări, de exemplu, în brațele ISIS. Aș vrea de asemenea să ne spuneți dacă există vreo posibilitate de a împărți Siria în uh, trei părți, așa cum s-a discutat în un plan. Mulțumesc. Domnul Alois Peter le are cuvântul. Mulțumesc. Ați spus că trebuie să uh, câștigați sau să eșuați, că nu există cale de mijloc. Care credeți că ar fi următoarea etapă după acest uh, moment încurajator al acordului? Și a doua întrebare ne, trebuie să ne bazăm pe valori comune și principii comune. Credeți că se vor face progrese în uh, legătură cu drepturile omului în viitor între Iran și UE, așa cum au spus și colegii mei? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Teoharus. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii au pus deja majoritatea întrebărilor pe care voiam și eu să le pun, așa că aș mai avea doar un punct de menționat. E rândul meu, nu-i așa? Mulțumesc. Voiam doar să vorbesc despre pedepsa cu moartea și despre execuțiile publice. Uh, Cred că imaginea țării dumneavoastră va uh, evolua pozitiv dacă eliminați pedepsa cu moartea și dacă oferiți mai multe libertăți democratice poporului din țara dumneavoastră. Aveți o populație de cetățeni uh, care cunosc un spirit democratic și ar trebui încurajat. Mulțumesc, domnule ministru. Nu cred că vă vine să credeți, dar am terminat, s-a uh, încheiat lista de vorbitori. Mulțumesc tuturor colegilor care au fost foarte disciplinați. Va fi un model pentru viitoarele ocazii. Vreau să-i spun uh, domnului Howitt, uh, care este raportor din umbră pentru PPE, că ar fi important și pentru noi să fie repetată chestiunea drepturilor omului. Este un element cheie și aș aprecia uh, să ne spuneți mai multe despre planurile de deescaladare a tensiunilor cu Arabia Saudită și de asemenea să vă referiți și la războiul din Yemen, care ne preocupă pe toți. Domnule ministru, aveți cam 30 de minute pentru un răspuns cuprinzător, vă rog. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte recunoscător tuturor pentru întrebările pe care mi le-ați adresat pentru comentariile pe care le-ați făcut, pe care le văd în spiritul dialogului și al înțelegerii mai bune și sper că veți accepta răspunsurile mele directe și în același spirit. O să încep uh, în ordinea priorităților. Dacă e să mă uit la majoritatea întrebărilor care s-au pus pe drepturile omului, o să răspund mai întâi la acestea. Și o să um, vă spun că am început să facem eforturi pentru a lupta, pentru a rezolva această problemă. Însă, în calitate de guverne și societăți civile, avem responsabilitatea pentru protejarea vieților umane. Și acest proces nu va fi un proces care se va încheia. Cu cât vom proteja mai mult uh, drepturile omului, cu atât stabilitatea în societățile noastre va fi mai clară și vom putea lupta împotriva extremismului violent. Unul din motivele pentru care Iranul nu are extremism într-o regiune care e plină de extremiști este pentru că oamenii își pot uh, exprima frustrările la urne, în timp ce multe alte țări din zonă nu știu nici ce e o urnă și au fost uh, îndepărtați de la astfel de procese de mult. Puteți vedea um, pe străzi uh, acest lucru și în societăți. Nu înseamnă că la noi uh, drepturile omului nu trebuie să fie îmbunătățite. Considerăm că drepturile omului trebuie îmbunătățite la noi și astfel se poate îmbunătăți și legitimitatea guvernului și se poate îmbunătăți stabilitatea. Salutăm de aceea dialogul pe drepturile omului cu Uniunea Europeană și în calitate de persoană care a început un dialog pe drepturile omului când eram uh, ministru de externe adjunct, când Chris Pattern a fost uh, comisar pentru afaceri externe, pot să vă spun că sunt foarte serios în ceea ce intenționez să fac în lansarea acestui dialog. Trebuie însă să acceptăm că acest dialog va fi un dialog reciproc. Nu va fi un dialog uh, cu sens unic, nu va fi un monolog și sigur nu va avea de face cu lecții de morală. Eu nu vreau să încep prin a vă da lecții despre valorile pe care le avem noi în tradițiile noastre, în societățile noastre și aștept de asemenea să nu primesc lecții nici eu. Dar, în schimb, putem să începem un, un dialog și eu cred că acest dialog este chiar foarte necesar. Cred că trebuie să înțelegem cu toții de ce avem aceste situații de extremism, de ce unii care taie capul persoanelor nevinovate în zona noastră vorbesc limbi europene cu accent impecabil. Trebuie să rezolvăm această problemă. Niciunul dintre aceștia nu vorbește persoană cu accent perfect. V-ați pus această întrebare dumneavoastră? De ce s-a întâmplat așa? Trebuie să răspundem împreună la aceste întrebări. Eu nu sunt aici pentru a face acuze sau uh, pentru a vă da vina pentru unele lucruri. Noi nu v-am impus însă nicio sancțiune, dumneavoastră ne-ați impus sancțiunile, deci poate că și dumneavoastră ar trebui să intrați într-un dialog serios cu noi și între dumneavoastră pentru a vedea ce este un discurs serios pe tema drepturilor omului. Va fi foarte important să rezolvăm acest lucru. Eu am uh, dat lecții de drepturile omului 28 de ani și știu că este foarte important pentru toate societățile să crească uh, să-și crească proprii apărători ai drepturilor omului. Uh, eu nu vorbeam că dumneavoastră vorbeați, deci lăsați-mă și pe mine, pentru că și aici e vorba de respectul drepturilor omului pe care cu toții trebuie să-l practicăm. Eu am aștept, ascultat, toată lumea și-a făcut uh, declarațiile și acum aștept să mă ascultați dumneavoastră. Eu uh, cred că este important pentru toți să recunoaștem lucrurile așa cum sunt ele la fața locului. În ultimii 37 de ani am avut patru președinți în Iran care și-au ales opoziția în funcție. Patru președinți președintele Afganjani, care, uh, domnul Hatami, care a fost ales, iar în momentul alegerii sale atunci a fost considerat opozit, în opoziție față de primul președinte. Președintele Hatami, pe cine a ales? Pe domnul Ahmadinejad, pe președintele de care uh, nimeni nu are dubii că era în opoziție, iar președintele Ahmadinejad l-a ales pe președintele Rohani, care a fost uh, cel mai îndepărtat candidat ca și program politic de el. În toate societățile pe care nu ați impus sancțiuni în uh, regiunea noastră, nu s-a întâmplat așa ceva niciodată. Nu se aplică legea urnei și de aceea vreau să vă pun întrebarea acum. De ce ați impus sancțiuni Iranului și pe nimeni altcineva? Aceasta este o întrebare la care trebuie să răspundem dacă vrem cu adevărat să răspundem la problema drepturilor omului. Dacă drepturile omului nu sunt doar un subiect de manevră politică, dacă drepturile omului trebuie să fie mai mult decât un argument electoral, atunci trebuie să abordăm problema așa. Eu am reprezentat Iranul la ONU. Am uh, văzut momentul în care Saddam Hussein în, uh, a fost unul dintre cei care vota alături de Uniunea Europeană în rezoluții împotriva Iranului și nu s-a luat nicio decizie de rezoluție împotriva Saddam, lui Saddam în uh, ONU. Apoi uh, s-a invadat Kuwaitul de către, Kuwaitul de către Irak și deodată Saddam a devenit un despot care nu respecta drepturile omului dar el nu a fost uh, un, o persoană care a încălcat dreptul omului din cauza invaziei Kuwaitului, pentru că, ci invers, de fapt, a invadat acea zonă din cauza acestui considerent și toată lumea a pus carul înaintea boilor în acea problemă. Eu cred că aici se încalcă drepturile omului în comunitatea internațională și legitimitatea și credibilitatea uh, activității în domeniul drepturilor omului, trebuie să înțelegem de unde vine. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu funcționează procesul de la Helsinki, iar drepturile omului sunt o îngrijorare legitimă a comunității internaționale. Dar, sunt de acord aici, dar atunci trebuie să înțelegem că drepturile omului trebuie să fie punctul determinant și nu considerentele politice. Când mergeți în circumscripțiile dumneavoastră, gândiți-vă și dumneavoastră dacă o țară din regiune trebuie să fie pusă sub sancțiuni pentru încălcarea drepturilor omului. Credeți că Iranul e cel mai potrivit? Puneți-vă această întrebare dumneavoastră. Chiar credeți că trebuie să fie Iranul sau trebuie să fie țara care bombardează, de exemplu, Yemenul în disperare? Câți uh, oameni au murit în Yemen? Ați verificat? Mai mulți au murit pe zilnic în Yemen din cauza bombardamentelor Arabiei Saudite decât mor pe zi în Siria. Haideți să ne uităm la statistică. Trebuie să ne uităm la statistici. Trebuie să mergeți să vedeți ce se întâmplă acolo. Nu puteți să închideți ochii. Nu e nimic de bombardat în Yemen decât oameni. O fabrică de ciment a fost, fabricat, a fost bombardată de 5 ori, una de ori, de 4 ori, pentru că nu există ținte. În ultimele luni, Yemenul a fost distrus. Știu că Parlamentul European a început să vorbească despre această problemă de curând, dar trebuie să avem grijă în momentul în care tratăm problemele. În ceea ce privește pedepsa capitală, Iranul capturează 85% din optium, opiumul care este capturat în lume. Am uh, avut o problemă cu traficanții. Traficanții au venit la noi și ne-au spus că ei uh, trafichează droguri din Iran, că le duc în Europa, unde e mai rentabil pentru ei să le vândă și că nu vor lăsa droguri în Iran. Știți ce au făcut? în Iran cel mai, cea mai ieftină distracție sunt drogurile. Se, sub, se subvenționează drogurile, sunt aproape gratuite în Iran. Și aceasta pentru că noi nu nu este pentru că noi nu combatem traficanții de droguri, ci pentru că nu se aduc droguri la, în valizele pe care le vedem câteodată la aeroport, ci cu camioane. Camioane care sunt păzite de arme. Ce facem cu această problemă? Eu nu zic că avem un răspuns bun noi, sau cel mai bun, dar cum vrem să rezolvăm această problemă a rutei cele mai importante de droguri din lume, din Afganistan, capitala producției de opium din lume, prin Iran, care este ruta principală, către Europa. Drogurile în Iran costă o sutime din cât costă în Europa. Nu spunem că aceasta e o politică bună, nici nu spunem că este o chestiune care poate să îi descurajeze pe cei care o practică, dar nu vedem altă opțiune. Suntem gata însă să discutăm pentru a lupta împotriva traficului de stupefiante. Din cauza sancțiunilor care au fost impuse Iranului și care sunt în continuare în vigoare, Iranul nu a primit radare pentru a putea detecta persoanele care trafică, trafichează droguri și uh, persoane, ființe umane, în Iran. Deci vrem să intrăm într-un dialog serios pe tema drepturilor omului, pe pedeapsa capitală. Haideți să intrăm într-o serie de dialoguri care sunt fructuoase pe această temă. Cum rezolvăm traficul de droguri? O întrebare potrivită pentru această serie de dialoguri. E important, după cum spuneam, că nicio țară nu poate să pretindă că are o jurisprudență foarte bună în ceea ce privește drepturile omului. Eu nu spun că Iranul o are. Noi criticăm uh, foarte multe din abuzurile care au loc. Credem că e nevoie de foarte multe chestiuni care trebuie, deci trebuie îmbunătățite multe lucruri acolo. Președintele a declarat ca promisiune de campanie, de exemplu, că dorește să își, își creeze, să creeze o cartă a drepturilor cetățenilor și vrem să încercăm să-i protejăm mai bine pe cetățenii din Iran. Și vrem să facem față realităților de pe teren. Unor nu le plac aceste propuneri, dar haideți să ne uităm la fapte. Astăzi, 6.000 de persoane candidează pentru 300 de locuri în Parlament. Peste 20 de persoane pe loc. Eu Poate am preferințele mele despre cine ar, s-ar fi calificat mai bine. Dar în toate societățile democratice există votul și în unele societăți, sigur că banii influențează acest pariu. Dacă nu ai bani, dacă nu ai contribuții, în anumite societăți democratice n-ai nicio șansă, nici măcar nu poți candida într-o alegere serioasă. Din păcate, așa se întâmplă și la noi e o afacere foarte scumpă să fie ales. Deci, avem diferite tipuri de procese electorale, avem și unul în uh, Iran cu toate defectele sale. Dar uh, ideea este că dacă participarea în Iran este mare la vot, atunci oamenii chiar au o alegere reală. Există o democrație parlamentară dar aici vorbim despre o țară care are o par un parlament, care are alegeri, în care președintele este ales de către votul popular. Într-o regiune în care așa ceva e mai degrabă o anomalie decât normalitatea. Vreau să menționez aceste puncte pentru a vă da poate o idee la care să vă gândiți. Unii dintre noastre poate o să consideră o travă de gândire, dar eu cred că, chiar dacă nu vă place, merită să ne uităm la părțile pozitive. Suntem gata, deci, să ne angajăm într-un dialog cu Uniunea Europeană pe drepturile omului, bazându-ne pe respectul reciproc și bazându-ne pe posibilitatea de a uh, avea schimburi. În legătură și cu pedepsa capitală, uh, Aș spune că trebuie să abordăm problema în întreaga regiune. Aceasta e întrebarea pe care au pus-o mulți dintre noastre. Îmi pare rău dacă am scăpat câteva întrebări, ar fi trebuit să răspund punctual, am notat, dar cooperarea în regiune a fost pe locul 2. Eu cred că cel mai periculos concept ar fi să definim problema din regiune ca sectariană. Este ironic să facem așa ceva, pentru că e chiar absurd, pentru că au existat, a existat o conviețuire între diferitele culte secole întregi și nu s-a întâmplat așa. E periculos să o luăm pe această cale. Dacă spunem că e o problemă de secte sau de culte, va trebui să se poarte această luptă pe străzile din Roma, Paris sau uh, altele. Deci e foarte periculos. Bună ziua! ați rezolvat problema Marii Britanii, puteți veni să vă ocupați de noi. How are you? Um, so it's not a religious problem. Deci nu e o problemă religioasă. E o chestiune de percepție din partea vecinilor noștri că în urma căderii lui Saddam Hussein în Irak, S-a creat un dezechilibru în regiune pe care trebuie să-l restabilim. Trebuie reechilibrate lucrurile și tot ce se întâmplă este cauzat exact de această percepție a dezechilibrului. Și noi suntem gata să abordăm această anxietate, având în vedere că și ceilalți sunt gata să o abordeze în acest context. Sigur că uh, se spune că Bashir al-Assad e democrat, nu-i democrat, e fără scrupule sau altceva. Am auzit diverse pe această temă. Dar întrebarea e dacă vorbim de democrație în regiunile noastre, atunci când îl criticăm pe Bashar al-Assad, întrebarea e dacă țările care critică pe Bashar al-Assad în țara lui e mai democratică decât acea țară, e, chiar nu e vorba de democrație, despre dreptul uh, sirienilor, e vorba de un concept pervertit al uh, echilibru, dezechilibrului în regiune pe care vrem să-l restabilim. Și eu cred în procesul prin care Uh, care trebuie stopat pentru că se omoară oameni nevinovați. Haideți să încercăm să rezolvăm problema. De ce Iranul în această chestiune? Pentru că Iranul consideră că alternativa acum în Irak, în Siria, nu este uh, un guvern democratic, ci este Daeshul. Și uh, unii dintre ei sunt gata să accepte Daeshul. Sunt pregătiți să-l accepte în Damasc, pe lângă Bashar al-Assad. Deci nu este vorba de cine va gestiona Siria. E vorba de Yemen, de Bahrain, de Arabia Saudită. Cine îi va gestiona? Noi n-ar trebui să punem veto, n-ar trebui să trimitem trupe. pentru a ne împotrivi voinței poporului. N-ar trebui să avem campanii aeriene, n-ar trebui să, avem, uh, bom, să facem bombardamente. Care este planul pentru Yemen? E exact ca planul pe Siria cu patru puncte. Armistițiu, guvern de Uniune Națională și uh, asistență umanitară, care este în, de care este nevoie absolută. Această asistență uh, de care e nevoie Guvernul de Unitate Națională și discuții intra-iemenite, intra-siriene, reformă constituțională pentru a ne asigura că um, avem o Constituție de bază în ambele țări și alegerile sunt uh, bazate pe această Constituție. Iar cei care sunt uh, outsider ar trebui să faciliteze, nu să dicteze. Noi nu suntem în poziție să spunem cine trebuie să candideze și cine nu, cine trebuie să uh, conducă țara și cine nu. Este o obligație, este un drept și un privilegiu pentru oamenii din Siria, din Yemen, să ia această decizie. Uh, Trebuie doar să facilităm lucrurile. Ceea ce am făcut noi în Yemen este că am promovat dialogul interiemenit. Am susținut dialogul, iar alții s-au retras de la acest dialog. În Siria, ceea ce am hotărât la Viena, ceea ce am hotărât la New York, se baza exact pe acest plan uh, de patru puncte, care a fost pe masa negocierilor din septembrie 2013. Dacă ar fi acceptat acest plan în rezoluția 2244, care a fost adoptată de către Națiunile Unite acum 2 ani, am fi salvat multe vieți, dar oamenii au insistat că înainte de negocieri trebuie să plece Bashir. Deci, putem oare să determinăm rezultatul unei negocieri înainte să se înceapă această negociere? E oare rezonabil să facem așa? sau mai degrabă cu e o rețetă de prelungire a conflictului? Dumneavoastră trebuia să decideți despre viitorul Siriei la masa negocierilor și nu înainte să se intre în uh, camera de negocieri. Aceasta e o politică, credeți, constructivă față de Siria? E nevoie să prelungim acest conflict încă 2 ani, acum că comunitatea internațională, toată lumea, Statele Unite și Uh, alții au ajuns la concluzia că e nevoie de un dialog intersirian înainte să ajungem la un rezultat, atunci prietenii noștri din regiune de ce încearcă să torpileze acest plan, oricum pot, în uh, formă de coaliții sau cum se mai numesc ele. Deci, haideți să trecem la realitatea situației, avem o provocare comună, avem o amenințare comună și avem și o cale de ieșire și deci aceasta este să găsim o soluție politică în Siria, în Yemen, pentru că în absența unei soluții politice, Daeshul, Al-Qaeda și Al-Nusra vor fi uh, câștigătorii. Vor folosi diferențele și diviziunile dintre noi pentru a câștiga teren, așa cum se întâmplă în uh, Yemen în momentul de față. În momentul de față, Daeshul are mai multă putere ca niciodată în acea regiune. Deci, ce facem? Trebuie să ajungem la uh, concluzia că Daeshul, Al-Qaeda și Al-Nusra nu sunt prietenii nimănui. Sunt uh, nocivi pentru toți. Nu pot să fie util nici măcar pentru avantaje de, scurt, de termen scurt. Toate acestea sunt truisme, poate, când vi le spun, dar, de fapt, la fața locului, în teatrele de operațiuni din Yemen, lumea se gândește altfel, sau din Siria. Oamenii se gândesc că dacă e, um, pierde al-Nusra, pierd și ei pentru că câștigă Assad, dar e greșit. E greșit, este un joc în care nimeni nu câștigă și acesta nu funcționează acum. Haideți să schimbăm uh, dinamica, să aducem ajutorul umanitar pentru toți oamenii din Siria Există sate care au fost uh, asediate timp de patru ani, care au fost eliberate în operațiunile recente de la Aleppo, care fuseseră sub asediu patru ani. Și uh, au fost așadar mii de oameni, sute de mii care erau asediați an la rând. Uh, mai multe orașe, 13 orașe sunite nu șiite, au fost uh, asediate de al-Nusra timp de patru ani și au fost eliberate în ultimele operațiuni. Avem nevoie să discutăm despre drepturile omului, dar dacă facem aceasta, de ce credeți că s-a întâmplat așa? Pentru că s-a tăiat uh, aprovizionarea unui vecin către al-Nusra. Acesta este dimensiunea pierderii uh, pe care încearcă să o facă să apară ca o problemă umanitară. Bineînțeles că sunt probleme umanitare, e război. Trebuie să propunem un armistițiu așadar la prima reuniune de la Viena. La prima reuniune de la Viena, Iranul a propus o încetare a focului imediată și întrebați cine nu a fost de acord, întrebați cine a spus că nu poate să existe o încetare a focului, altcineva decât ministrul afacerilor externe din Arabia Saudită. Uh, procesul verbal arată acest lucru ceea ce privește tensiunile dintre Iran și Arabia Saudită, ce putem face? Putem să ne limităm acțiunile, așa cum am făcut-o. Au fost două cazuri în ultimele luni de neglijență. Un caz din neglijență a funcționarilor saudieni care au dus la moartea peste 400 de pelorini iranieni, 464 de oameni. Au durat săptămâni până să primim uh, trupurile acestora. Să nu mai vorbim de scuze sau, sau altceva. A durat săptămâni uh, până am putut primi trupurile. Nu am uh, întrerupt relații diplomatice cu Arabia Saudită, nici deci nu am redus relații, nici nu ne-am chemat înapoi ambasadorul. Mai a fost încă un caz de neglijență. Uh, când vine vorba de poliția noastră care a protejat ambasada Arabiei Saudite, nici o persoană nu a fost rănită. Noi condamnăm ce s-a întâmplat la șase ore după evenimente, președintele noastre a uh, condamnat acțiunile, i-am arestat pe cei vinovați și apoi Arabia Saudită a întrerupt uh, uh, mm, relațiile diplomatice și a început să facă presiuni ca și alții să întrerupă relații diplomatice cu noi. Noi încercăm să nu exagerăm pentru a promova stabilitatea regiune, pentru că știm că tensiunile nu duc la nimic bun, chiar dacă unii cred că tensiunile permit străinilor să intre în regiune. Unii vorbeau despre o soluție militară. Noi am spus că nu există soluție militară la criza din Siria. Vecinii noștri, Arabia Saudită, spune public că există soluție militară. Vor impune ei o soluție militară? sau lasă soldații NATO să lupte pentru a impune o soluție militară? Despre ce e vorba aici? Cine va impune o soluție militară în Siria? Nimeni. Rusia nu poate să o facă, nici ea. Nimeni nu poate să impună o soluție militară în Siria. Avem nevoie de o soluție politică. Rusia și Iranul nu vorbesc despre o soluție militară. Noi vorbim despre nevoia unei soluții politice și cei care cred că există o soluție militară să vină la masa discuțiilor, să încercăm să rezolvăm problema la masa negocierilor în mod politic și să nu impunem o decizie politică poporului sirian chiar înainte de negocieri. Niciodată nu va funcționa așa ceva. Nu va funcționa decât în favoarea organismelor ca, organizațiilor ca Al-Qaeda sau Daesh să fim foarte serioși, să rezolvăm soluția. Iranul nu dorește un uh, um, conflict sectar, nicio minoritate nu dorește acest lucru. Noi suntem minoritatea. Dorim să rezolvăm prietenește situația. Dorim pace între uh, religii, dorim liniște și suntem hotărâți să obținem acest lucru. Dorim acest lucru pe calea dialogului prin negocieri. Am propus un forum de dialog pentru Golful Persic. Cred că încă numai așa se pot rezolva problemele din regiunea noastră. În ceea ce privește Israelul, pentru că s-a pus această întrebare și v-ați închipui că probabil voi evita să răspund. Eu cred că Iranul a prezentat o analiză foarte clară. Noi nu suntem un actor în acea regiune. Suntem un observator atent care la, la politicile Israelului din ultimii ani, bazate pe agresiune, pe expansionism, pe încălcarea drepturilor omului. Dacă programul nuclear iranian a fost uh, un ecran de fum pentru, după care s-a ascuns Netanyahu, pentru a nu răspunde împotriva uh, încălcărilor drepturilor, cum ar fi uh, așezărilor, anihilarea unor uh, sate. Acum a dispărut acest ecran de fum. De aceea s-a uh, a opus atât de mult acordului nuclear, pentru că nu a dorit să dispară acest ecran de fum. A fost o uh, posibilitate pentru el de a se ascunde. Acum trebuie să se vorbească despre realitate, despre modul în care organizații extremiste, cum ar fi Daesh, al-Nusra sau Al-Qaeda, pentru a, atinge, a atrage noi luptători. Noi avem propria noastră analiză. Ne-am prezentat analiza în mod foarte clar. Dar uh, asta nu înseamnă că am acționat. Nu am avut niciun fel de acțiune agresive împotriva nimănui. În ultimii 300 de ani, Iranul nu a făcut decât să se apere. S-a apărat cu mult curaj. Vă amintiți când Saddam spunea să fie atacat Iranul? Mulți dintre dumneavoastră nu doriți să vă aduceți aminte de asta. Când Saddam spunea atacați Iranul, nimeni nu a dat Iranului nici măcar posibilitatea de a se apăra. Și ne întrebați de ce ne-am uh, am produs uh, misile balistice? Cum ne putem apăra? Cum se poate apăra Iranul? Rezoluția 1929 sau Conform uh, rezoluției 1929, țara mea nu ar mai putea funcționa. Astăzi avem rezoluția 2231 care cere Iranului, dar nu mai e obligatoriu, să nu producă rachete făcute să fie capabile, nu neapărat capabile, dar făcute să fie capabile să poarte arme nucleare. Nu avem focoase nucleare, deci nu creăm nimic pentru a transporta focoase nucleare pe care nu le avem. Dar aceste rachete sunt posibilitățile noastre de a ne apăra în legătură cu cheltuielile militare, vorbiți cu uh, guvernele dumneavoastră, să nu trimite atât armament în regiunea noastră. 130 de miliarde în uh, armament sunt uh, vândute în Golful Persic. Este o cifră de la secretarul John Kerry, nu, e, nu eu am inventat-o. Și cheltuielile militare ale Iranului sunt de maxim 15 miliarde. Și avem populație mai mare decât toate aceste țări împreună. Avem forțe armate mai numeroase decât forțelor armate în total, dar cheltuim o zecime față de aceste țări și avem dreptul să ne apărăm, conform dreptului internațional. Dar suntem gata să reducem cheltuielile militare în regiune dacă și alții o fac, nu doar numai noi deja cheltuim puțin față de alții pe echipament militar. Deci, dacă rachetele sunt o posibilitate pentru noi de a ne apăra, noi nu țintim pe nimeni, nu țintim decât pe cei care ne atacă. Deci, pentru a-i descuraja de a, ne, ata- de a ne, la ne ataca. Am fost bombardați cu arme chimice și nimeni nu a condamnat acest lucru. Tum de 8 ani, poate dumneavoastră vreți să uitați acest lucru, nu putem uita. Nu putem uita faptul că eu am fost la președintele Consiliului de Securitate. Eu personal am în 1986 și am spus, domnule președinte, Iranul este bombardat cu arme chimice și el mi-a spus, nu vă pot asculta. Și atâta timp cât uh, a fost Saddam Hussein la putere și ne-a încălcat integritatea teritorială, nicio rezoluție a uh, Consiliului de Securitate nu a condamnat uzul armelor chimice. Prima rezoluție um, împotriva lui Saddam, care condamna folosirea armelor chimice de către Saddam, uh, a fost uh, a avut loc după sfârșitul războiului dintre Iran și Irak. Iranul dorește să reducă tensiunile din regiune, credeți-mă. Uh, nu noi trebuie să vă câștigăm încrederea. Cu toții trebuie să ne câștigăm reciproc încrederea. Cu toții trebuie să facem eforturi foarte mari pentru asta. Am spus, am, am pus primele baze pentru crearea acestei încrederi. Noi am făcut ce aveam de făcut. Agenția uh, atomică a verificat că Iranul și-a făcut treaba la timp. Nimeni nu ar fi crezut că vom respecta uh, toate condițiile până în ianuarie 2016, dar am făcut-o și nimeni nu se plânge că nu am fi făcut exact ceea ce ni s-a cerut. Deci noi ne-am ținut de înțelegere și suntem mândri de asta. Cred că Uniunea Europeană a început și ea să se achite de propria responsabilitate, dar trebuie să facem eforturi în continuare cu Statele Unite, Iranul și uh, Uniunea Europeană. Trebuie să oblige Statele Unite să-și respecte obligațiile în sub dumneavoastră și în al nostru și pe această bază putem să împreună să abordăm problemele foarte mari din regiunea noastră pe care vă afectează pe dumneavoastră, problema refugiaților. Am înțeles că vă afectează pentru că și noi am primit milioane. Anul acesta au venit 370.000 de mii de studenți, elevi afgani uh, care sunt în școlile iraniene. Deci știm despre ce e vorba. Și noi suportăm aceste presiuni. Ca și dumneavoastră, suntem gata să colaborăm pentru a rezolva această problemă la origine, în Siria, pentru a găsi o soluție politică. Dar haideți să facem aceste lucruri împreună. Haideți să nu presupunem că vreuna dintre părți trebuie să facă eforturi mai mari. Cu toții trebuie să facem multe eforturi ca să fim pe drumul cel bun și eu cred că am început deja să avansăm pe acest drum și putem să o facem împreună, alături și cred că trebuie să o facem și cred că vom reuși, așa cum am reușit în negocierile nucleare numai Iranul și Uniunea Europeană au crezut de la început că vor reuși aceste negocieri și am reușit. Și putem reuși și în eforturile privind Siria dacă abordăm situația din perspectiva cea bună. Vă mulțumesc și îmi pare rău că am vorbit atât de mult. Mulțumesc foarte mult pentru faptul, pentru disponibilitatea dumneavoastră de a discuta cu noi, de a ne explica poziția dumneavoastră. Este prima vizită dumneavoastră la Parlamentul European, la instituțiile europene, după încheierea acordului, acord care este un pas în direcția cea bună și, așa cum ați spus, trebuie să um, construim încrederea între noi. Acesta a fost un prim pas și așa cum am spus când am fost la Teheran în vară, din punctul de vedere al Parlamentului, dorim să continuăm să construim această încredere și dorim să ne ameliorăm relațiile inclusiv cu Parlamentul dumneavoastră. Și de aceea cred că am găsit sau vom găsi un cadru în care să putem face acest lucru. Legătura cu stația din Orientul Mijlociu este foarte, foarte dificilă. Există conflicte și nu voi spune cine are mai multă sau mai puțină dreptate, dar situația este dramatică și se trăiesc acolo tragedii umane, așa că trebuie să găsim o soluție cât de repede și intervenția rusă din regiune are scopul de a câștiga timp. Și se complică astfel situația, e și mai greu să se găsească o soluție, tragediile umane continuă. Trebuie să spunem cine are dreptate, cine nu. Trebuie ca noi toți împreună, americanii, rușii, europenii, Arabia Saudită și Iranul, cu toții din regiune, trebuie ca împreună să oprim conflictul din Siria. Pentru că motivele sunt multiple. Asta am cerut noi eu nu, nu, e, nu e în interesul meu să spun dacă Assad are mai multă sau mai puțină dreptate. Ideea este să găsim o soluție printr-o abordare comună. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și numai bine!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 Sâmbătă am, dor, am, am vorbit cu reprezentanții ONU în Cipru, care uh, și uh, reprezentantul ONU este pregătit să vină la Parlamentul European ca să avem o discuție aparte privind Cipru. De aceea vă rog să nu transformați acesta într-unul din punctele principale ale discuției de acum. Să-l lăsați mai bine pentru discuția pe care o vom avea când va uh, veni momentul cu cel care încearcă să găsească în numele nostru al tuturor o soluție la problema comunităților din Cipru. Aș dori să rog acum pe doamna Piri să ia cuvântul și vă rog să mă scuzați încă o dată, trebuie să plec uh, din nou. Am uh, vorbit împreună cu domnul Schulz, uh, cu domnul Cameron și acum trebuie să merg repede iarăși la conferința președinților pentru a discuta același subiect, pentru că joi uh, președintele Parlamentului va participa la negocieri. Doamna Piri are cuvântul. Mulțumesc, domnule Broc. 2015 a fost un an turbulent pentru Turche Turcia din multe puncte de vedere. Au fost campanii electorale violente în care uh, cetățenii au fost obligați să voteze de două ori. În această perioadă, presiunile asupra uh, presei și asupra jurnaliștilor individuali au crescut. Și la câteva zile înainte de summitul UE Turcia, doi jurnaliști binecunoscuți au fost arestați și sunt acum condamnați la pedepse pe viață pentru că și-au făcut munca jurnalistică. În proiectul meu de raport cer uh, eliberarea lor cât mai rapidă. 146 de persoane inocente și-au pierdut viața în Turcia în timpul unor atacuri groaznice atribuite ISIS. Cel mai recent dintre acestea a avut loc la Istanbul. În perioada verii, procesul de pace cu curzii și un um, acord de încetare a focului care dura de trei ani între Turcia și PKK s-a prăbușit. UE a intensificat negocierile cu Turcia pe tema refugiaților și a migrației, însă nu a acordat deloc atenție situației de securitate care se înrăutățește chiar în Turcia. 400.000 de, de persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele pentru că s-au purtat uh, lupte grele și s-au uh, uh, aplicat măsuri drastice care au durat câteva luni în unele cazuri. Trebuie ca Uniunea Europeană să ceară imediat încetarea focului și reluarea procesului de pace. În legătură cu refugiații, populația turcă poate și trebuie să fie lăudată pentru ospitalitatea extraordinară de care a dat dovadă când a primit uh, milioane de refugiați din Siria. În acest raport subliniez că este foarte important să colaborăm cu Turcia pentru a gestiona această criză. Să uh, asigurăm protecție celor care necesită protecție internațională este un element cheie care încă nu s-a materializat în negocierile noastre. Însă această colaborare în acest domeniu nu trebuie corelată direct cu procesul de aderare. Este un proces de sine stătător bazat pe merit. Eu, împreună cu toți raportorii din umbră, toți colegii mei, ne-am uh, exprimat nemulțumirea în legătură cu amânarea raportului pe 2015 privind Turcia al Comisiei. În acest proiect de raport se spune că a fost o greșeală să se amâne până după alegerile din Turcia, pentru că astfel s-a creat uh, impresia că Uniunea Europeană este dispusă să nu abordeze chestiunea drepturilor omului în schimbul ajutorului în problema migrației. Nu ar fi înțelept și nici în interesul nostru să facem așa ceva. Războiul din Siria, problema curdă și situația globală a drepturilor fundamentale în această țară sunt toate interconectate. Turcia trebuie să facă pro progrese mari în domeniul statului de drept și ar fi un pas important să respecte standardele de bază și uh, să uh, ajungă astfel la deschiderea capitolelor 23 și 24. Domnule președinte, ați spus că va avea loc o discuție separată privind Cipru. Doar câteva idei în legătură cu raportul meu. În mod normal, 40% din amendamentele depuse sunt dedicate acestui subiect. Deci anul acesta am decis să acord mai multă atenție problemei încă de la început rezolvarea problemei Ciprului s-ar putea să fie cea mai pozitivă evoluție din domeniul afacerilor externe de anul acesta și chiar dacă mai sunt multe de făcut, o abordare constructivă și hotărârea arătată de liderii comunităților uh, atât uh, grecești cât și turce nu pot să fie decât lăudate. Și recomand Turciei să susțină acest proces și rezultatul său final. În încheiere doresc să mulțumesc personalului din secretariat de la grupurile politice, asistenților mei, pentru că au făcut o treabă foarte bună la redactarea acestui raport și aștept cu nerăbdare o colaborare cu raportorii din umbră și cu alți colegi pentru finalizarea raportului. Vă mulțumesc! Doamna Zomăr, dar aș vrea să spun este normal ca fiecare vorbitor să fie coordonatorul sau raportorul din umbră de la fiecare grup și să aibă două minute și ceilalți câte un minut pentru că mai avem uh, rapoarte pe ordinea de zi. Două minute, doamna Zomăr. Mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc uh, Cati Piri pentru acest proiect de raport. Și anul trecut am avut o colaborare foarte bună și am uh, ajuns la un rezultat care să ne convină tuturor. Cred că și anul acesta trebuie să evoluăm în aceeași direcție. Mi se pare foarte bine că încă de la punctul 1 ai menționat că în Turcia nu se constată progrese, ci regrese. Este important să se menționeze acest punct, deși, sigur, știm cu toții uh, cât de important este să avem relații bune cu Turcia în uh, situația actuală a refugiaților. Mi se pare foarte important și să folosim un limbaj clar și direct și asta ai și făcut-o, Cati, în uh, raportul tău. E important să numim problemele direct și cred că ne vom uh, îndrepta tot în direcția în care am mers și în ultimii ani și mi se pare corect. Desigur, voi avea câteva propuneri de amendamente. La unele puncte aș dori mai multă claritate. Suntem de acord amândouă că trebuie abordată situația din sud-est, am mai vorbit și la Strasburg despre asta la o dezbatere și cred că și, și eu că Uniunea Europeană trebuie să fie activă și să preseze guvernul turc să negocieze un acord de încetare a focului acolo și să reia procesul de pace. Și cred că acest lucru trebuie exprimat cât se poate de clar. Și sper că și ceilalți raportori din umbră vor fi de aceeași părere. Per total, e un proiect bun, e o bază bună de lucru. Aștept cu nerăbdare dezbaterea pozitivă cu tine, Cati, și cu ceilalți uh, raportori din umbră de la celelalte grupuri și sper că vom reuși să realizăm un text care să fie susținut de întregul Parlament. Mulțumesc! ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας Domnul Andrulakis. είναι μια πρόκληση. Mulțumesc. Aderarea europeană a Turciei este importantă și pentru noi și pentru Turcia și este înainte de toate o motivație pentru Turcia, o motivație de a introduce reforme instituționale, politice și sociale, care să aibă un uh, efect pozitiv pentru populația turcă. Însă, aderarea a devenit un adevărat alibi pentru domnul Erdogan în discursul său din țară. Și mă bucur că doamna Piri încearcă să transforme din nou acest alibi într-o motivație pentru populația turcă și aș vrea să menționez mai multe probleme. În primul rând, Turcia încalcă în permanență, intră în permanență în spațiul aerian grec. Turcia a făcut foarte puține în legătură cu Cipru și nu a făcut nimic ca să-și retragă trupele din Cipru, nici pentru a transfera administrarea orașului Famagusta autorităților ONU. De asemenea, am constatat că în ultimii ani Turcia a întârziat foarte mult uh, reformele menite să consolideze statul de drept și libertățile fundamentale. Libertatea de exprimare a pierdut teren, am văzut că sunt ziariști uh, băgați în închisoare și procesul de pace curd a eșuat. Am văzut de asemenea care este atitudinea domnului Erdogan în legătură cu uh, Uh, oponenții săi politici. Domnul Erdogan nu face nimic pentru a pune în aplicare acordul încheiat cu noi, iar fluxurile de refugiați, în loc să scadă după acest acord, nu fac decât să crească. Problema refugiaților, o problemă umanitară, este amestecată cu uh, problema aderării Turciei. Mulțumesc, domnul Tanak. Mulțumesc, domnule președinte. Sub uh, guvernarea AKP a lui Erdogan, Turcia rămâne o mare provocare pentru Uniunea Europeană ca stat candidat. Situația drepturilor omului e foarte proastă și se înrăutățește constant. Probabil s-a înrăutățit de când am discutat cu Turcia ultima dată, acum un an. Presa este oprimată, jurnaliștii sunt arestați și uh, se poartă un adevărat război prin procură cu PKK-ul în sudul țării prea mulți civili își pierd viața sau sunt uh, victime ale acestui război. Confruntarea cu Rusia e foarte periculoasă pentru că NATO este adus și el în ecuație. De asemenea, strategia cu Siria este una foarte riscantă din partea lui Erdogan, iar abordarea tot mai autoritară a președintelui Erdogan este periculoasă, după părerea mea. El încearcă uh, să transforme Turcia într-un sistem prezidențial, chiar dacă AKP-ul nu are majoritatea în Parlamentul Național. Turcia nu a reușit să împiedice exodul de migranți către Grecia, nu își um, controlează apele teritoriale și nu reușește să um, îi oprească pe migranții care vor să părăsească taberele sigure unde se află acum. Ba chiar se spune că ar fi deportat unii uh, refugiați sirieni, trimițându-i înapoi în Siria, chiar dacă ei depuseseră cerere de azil. După părerea mea, Turcia pune în pericol întregul proiect european. În țara mea vom avea un referendum pe tema Brexit și cred că Turcia va fi un subiect adus în permanență în discuție de UKIP și de alții care ar dori să ieșim din Uniunea Europeană. Singurul lucru pozitiv este un posibil um, acord privind Ciprul, care ar pune capăt ocupării, Turciei de căt, uh, ocupării de către Turcia a nordului insulei. Să sperăm că acest lucru s-ar întâmpla în 2016, ar fi extraordinar și ar fi tot extraordinar dacă Turciei ar veni mintea la cap în sfârșit și ar deschide granițele cu Armenia, care nu are acces la mare, și asta după 20 de ani. Mulțumesc, domnul Lamstov. Mulțumesc, domnule președinte. În spectrul, în întregul spectru politic din Parlament, toate grupurile sunt de acord că avem de-a face cu o deteriorare gravă a tuturor criteriilor care de obicei sunt subsumate la capitolul criterii politice, libertatea presei, valori fundamentale, independența judiciarului și așa mai departe. De aceea, anul trecut am cerut Comisiei să facă o nouă evaluare a procesului de aderare și dacă acesta chiar funcționează pentru cetățenii turci. Din păcate, această evaluare nu a fost uh, pozitivă, dar ce am constatat în raport a fost că se amestecă acum uh, un subiect politic actual, criza migrației, și procesul de aderare dar fără ca procesul de aderare să fie privit um, în sine. Cred că avem aici un vid care trebuie uh, acoperit. Grupul nostru, liberalii, am cerut întotdeauna o agendă pozitivă, am cerut întotdeauna să avem contacte regulate la nivel înalt. Din fericire, acum avem aceste contacte în cadrul crizei din Siria și cred că se vor uh, vedea rezultate, pentru că trebuie să facem foarte multe împreună cu Turcia. Dar amestecarea celor două lucruri este un lucru foarte dificil. Raportul, cum a zis și doamna Zomăr, este o bază bună pentru discuții. Cred că turcii trebuie să fie lăudați pentru modul în care primesc refugiați din Siria, Cred că această criză merită mai multă atenție, situația curzilor, situația ciprioților începe să arate tot mai bine și mă bucur că vom avea dialogul anunțat de dumneavoastră cu reprezentantul special al ONU. Așadar, vom putea lucra foarte constructiv și mulțumesc lui Cati pentru munca depusă. Mulțumesc spune domnul Hagi Gheorghiu. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Piri pentru munca sa. Și aș vrea să spun că mi se pare că mm, ea este foarte sinceră în munca sa la toate rapoartele de care se ocupă. Anul trecut, adoptarea raportului său a fost amânată, ceea ce a creat impresia că s-ar fi făcut un fel de uh, târg cu Turcia pe baza chestiunii refugiaților. Sper că anul acesta să putem uh, obține progrese și uh, de la partea turcă. S-au menționat capitolele 23 și 24 și s-a spus că criteriile de evaluare trebuie respectate. Noi considerăm că ceea ce contează sunt criteriile politice. Dacă ele sunt îndeplinite, nu, e, nu mai există niciun motiv să te opui deschiderii negocierii pe aceste două capitole. Dar eu cred că acest raport nu se referă la intervenția Turciei în Siria. Poate și pentru că e vorba de uh, evenimente foarte recente, dar eu cred că raportul ar trebui completat în orice caz. Tocmai ar trebui să menționăm și intervenția Turciei în Siria. Ca să ne asigurăm că nu se va crea o regiune autonomă curdă în Siria. În ceea ce privește chestiunea cipriotă, cred că ar trebui să mai adăugăm o referință. Cred că știți că în Cipru s-a făcut o adevărată uh, verificare etnică în Cipru și au venit foarte mulți colonizatori din Turcia pentru a modifica echilibrul demografic al acestei țări. În raport sunt felicitați liderii ambelor părți pentru eforturile depuse și deci nu avem niciun motiv să menționăm Turcia și toate părțile implicate, pentru că sunt deja felicitate în text. Da, sunt de acord cu dumneavoastră și cred că ar trebui să cerem și Greciei să uh, participe constructiv la soluționarea problemei. Doamna Valero. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, lui Cati Piri pentru proiectul său excelent și sunt convinsă că împreună vom uh, reuși să colaborăm foarte bine. Aș dori să revin asupra unui punct care a mai fost abordat de colegi și mă refer la uh, exprimare. Când ne uităm la secțiunea dedicată procesului de pace curd, condamnăm violența pe de-o parte, dar încurajăm cealaltă parte să fie amabilă. Cred că trebuie să ne exprimăm la fel de clar în legătură cu ambele părți atunci când condamnăm violența. Ce se întâmplă acum este că suntem în pragul unui război civil în Turcia și ar trebui să uh, fim conștienți că acesta uh, ar uh, duce la apariția și mai multor migranți care ar veni din Kurdistan și nu din Turcia, dacă nu oprim uh, ce se întâmplă. Deci aș dori și să modificăm ordinea alineatelor la acest capitol și să folosim un limbaj ceva mai puternic. De asemenea, avem aici o situație la punctul 16. Aici vorbim despre acordurile, despre atacurile teroriste, mă scuzați, uh, Cred că ar fi important uh, să protestăm împotriva opiniilor lui Erdogan sau împotriva modului în care își exprimă Erdogan opiniile. Pentru că el ne spune că este mai îngrijorat de curs decât de statul islamic și nu putem accepta așa ceva. În același timp, în acest alineat se vorbește despre solidaritate cu familiile uh, și cu poporul turc. Eu cred că trebuie să ne exprimăm solidaritatea față de toți um, civilii care și-au pierdut viețile și nu doar cu cei care și-au pierdut viețile în uh, atacurile ISIS. Sunt și victime ale atacurilor regimului, care sunt tot civile, și viceversa. Sunt și persoane care și-au pierdut viața din cauza pe ului Deci trebuie să ajungem la un echilibru mai fin aici, să arătăm că toată lumea este implicată în măsură egală. Mulțumesc, domnul Cafalgianis. Thank you. Eh, eh, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să spun că, într-adevăr, doamna Piri a făcut eforturi foarte mari în raportul dumneei să preia tot ce au vrut toate grupurile în ceea ce privește procesul de aderare al Turciei la Uniunea Europeană. Se menționează lipsa de democrație, lipsa structurilor de stat de drept, dar eu zic că ar trebui să mai subliniem și alte subiecte. Neaplicarea protocolului de asociere cu alte state membre, mai ales în legătură cu Cipru, nerecunoașterea dreptului maritim, care a fost ratificat de toate statele membre, drepturile suverane ale statelor uh, membre în uh, apele suverane ale Greciei și Ciprului și nu se spune nimic nici despre Cipru, despre cazus belli și uh, despre violarea unor insule grecești de către Turcia. De curând, de fapt, au murit trei marinari și s-au dat mandate de căutare în insulele grecești. Doamna Zomăr a spus că față de Turcia ar trebui să avem aceeași atitudine ca anul trecut și nu să luipim problema migrației de uh, aspectele legate de aderare. Ar trebui să lucrăm bine împreună și, domnule președinte, încă un comentariu. Dumneavoastră spuneați că și Grecia trebuie să participe la rezolvarea problemei Ciprului. Mie nu mi se pare o abordare corectă. E vorba de ocuparea de către armată turcă a unui teritoriu. Și Turcia nu poate să fie pusă pe același picior de egalitate cu Grecia în problema Ciprului. Nu se poate face această comparație. Mulțumesc! Domnul Giambaschi, mulțumesc, domnule președinte. Procesele care se întâmplă în momentul de față în Turcia sunt foarte periculoase. Guvernul uh, se apropie unei dictaturi islamice mai degrabă decât uh, de o republică democratică. Există o atitudine clar uh, beligerantă din partea Turciei și noi considerăm că nici libertatea de exprimare nu este garantată. Iar uh, statul islamic este prezent în Turcia și se fac amenințări din partea Turciei către Bulgaria, de exemplu, ca să aibă mai multe avantaje economice imixtiunea neautorizată în viața politică a unui alt stat este de asemenea prezentă. Aceasta este realitatea turcă și mi se pare că acesta ar trebui să fie un motiv pentru a gândi lucrurile din nou. Mulțumesc, președintele, dă cuvântul fără microfon. Doar un minut aveți. Vreau să vă fac această remarcă din nou. Vreau să fac și o remarcă personală. Cred că multe din aspectele care sunt uh, spuse într-un ton critic în privire la drepturi, la libertăți, la statul de drept, problemele legate de curzi. Toate acestea sunt uh, justificate, însă trebuie să nu uităm că Turcia a luat mai mult de 2,5 milioane de refugiați timp de mai mulți ani. În, a primit cu multe uh, efecte negative. Acestea sunt mai mulți migrați decât am primit noi uh, în toți anii aceștia. N-am voie să spun acest lucru? Am spus că vreau să fac o remarcă personală. Sunt și eu deputat și pot să fac o remarcă personală, nu? Nu se știe ce spune vorbitorul din sală, dar președintele spune că nu-i problema lui. Funcționează interpretarea. Interpretarea funcționează când e microfonul aprins. În german a fost perfectă interpretarea, spune președintele. Trebuie să constatăm că în Turcia multe lucruri nu sunt în regulă, că multe lucruri s-au înrăutățit în ceea ce privește presiunea pe sistemul politic, libertatea de exprimare, libertatea uh, presei, dar mai avem și problema curzilor. Trebuie să constatăm că Turcia a preluat așadar a 2 milioane de refugiați cu toate costurile respective și deci mai mult decât a preluat Uniunea Europeană cu 500 de milioane de locuitori. De aceea e important ca această Turcie să poată să semneze un acord cu Uniunea Europeană și să existe susținere pentru a, pentru, Uniunea, pentru Turcia în ceea ce face um, Turcia pentru migranți. Este clar că e nevoie de o colaborare mai bună, pentru că altfel efectele se văd deja. În octombrie anul trecut au venit din Turcia în Grecia 220.000 de refugiați peste mare, în ianuarie 60.000 și nu e numai problema vremii aici, Trebuie, deci, să ținem cont de evoluția lucrurilor dacă vrem să ajungem la o evaluare corectă. Și noi, europenii, având în vedere diferențele noastre în uh, ceea ce privește solidaritatea, repartizarea migranților, avem dreptate să prelucrăm acest subiect uh, totuși împreună pentru a putea reduce numărul de refugiați. Domnul Lopez are cuvântul acum. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult uh, lui Cati Piri pentru activitatea depusă. E un document care este extrem de echilibrat, în primul rând foarte important pentru o țară care a trecut printr-o evoluție foarte marcantă în ultimii ani. În ceea ce privește alegerile, în primul rând, și uh, deraparea către un regim autoritar, trebuie să vedem ce se întâmplă, să urmărim situația cu libertatea presei, cu mm, libertatea de exprimare, așa cum este numită ea, mai ales uh, având în, problema, având în vedere și problema cercului vicios cu curzii, pentru că așa este ea numită această problemă. Abordarea față de Turcia trebuie să se bazeze pe colaborare, mai ales în problema migranților, s-a spus deja de mult uh, că trebuie să colaborăm cu Turcia pe problema migranților, mai ales și având în vedere criza refugiaților, iar această componentă um, politică nu poate să, această um, situație politică nu poate să fie însă o uh, soluție pentru problema migranților pe care o avem noi, pentru a putea băga sub covor ceea ce nu ne convine. E foarte grav ceea ce se întâmplă în țara aceasta, mai ales fiind dat că este o țară candidată. Mulțumesc foarte mult! Iar acum are cuvântul doamna Sacorafa. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut deja în trecut că Turcia și Erdoganul încearcă să impună un nou regim autoritar pe uh, spinarea guvernului curd, pe spinarea migranților și pe spinarea drepturilor omului, nu în ultimul rând. Libertatea de exprimare este și ea neglijată și noi nu putem să închidem ochii în fața acestor fapte. Discuțiile pe care le-am avut cu domnul Tusk, Juncker și Erdogan nu pot să fie interpretate greșit acum. Se încearcă folosirea temei migrației pentru accelerarea negocierilor de aderare. Eu îi mulțumesc doamnei Piri pentru munca pe care a depus-o, dar vreau să-mi exprim îngrijorarea că nu este, în acest raport nu regăsim o referire la buna vecinătate. Se vorbește însă de ea ca și condiție de aderare și încălcarea spațiului aerian și spațiului maritim este un fapt. Au existat 22 de încălcări numai ieri. Ce ați face dumneavoastră dacă s-ar încălca astfel drepturile suverane ale țării dumneavoastră? În raport nu se menționează de altfel nici uh, cazus Beliu împotriva unui stat membru al Uniunii Europene și de aceea eu voi înainta un amendament pe această temă. Are cuvântul domnul Castaldo. Mulțumesc. Dacă ne uităm la ce, a spus, uh, ce au spus și alți colegi, pentru noi problema cea mai gravă sunt încălcările drepturilor minorității curde în uh, Turcia. Cred că aici ar trebui să avem o formulare mai clară. Nu mi se pare că folosim vocabularul uh, destul de sever pentru a denunța violențele pe care le vedem și vin din partea guvernului turc împotriva minorității curde. Am avut o dezbatere foarte amplă pe această temă chiar în ultima plenară și, printre altele, nu se menționează nici alegerea, deci abordarea și atitudinea în care față de uh, ceea ce se întâmplă spune problema de alegere între uh, părăsirea alianței de către Turcia și uh, încălcarea drepturilor omului, ceea ce nu are sens. Altceva care mai lipsește în acest raport este oarecum sponsorizarea pe care o face Turcia pentru anumite grupări islamiste, uh, miliție islamistă care are un comportament duplicitar și, și o definiție duplicitară și încalcă drepturile omului și este responsabilă de războiul prin procură care se întâmplă în momentul de față. Să nu mai uităm, vorbim că acesta este o țară candidată și care și-a exprimat dorința de a adera la Uniunea Europeană, ceea ce pentru mine acum ar trebui să nici nu se discute, având în vedere încălcările grave ale dreptului uh, omului și ale libertății de exprimare, așa cum au mai spus-o și alți colegi. Eu cred că ar trebui să fim mai severi și pe subiectul acesta pentru ca politica externă a Turciei să fie coerentă cu cea a Uniunii, nu mi se pare că se întâmplă așa în momentul de față. Și un alt punct pe care vreau să-l subliniez este că aș vrea să clarificăm discursul cu privire la comerțul clandestin de petrol pe teritoriul Turciei, pentru că mi se pare că Ankara nu a dat destule clarificări până acum uh, pe acest subiect. Mulțumesc. Domnul Borghețiu are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Dezbaterea aceasta este foarte importantă, pentru că raportul ar, este o fotografie al unei situații foarte grave în momentul de față în Turcia. Faptul că raportul a venit de-abia ieri mă face să cer o întârziere pentru depunerea amendamentelor, pentru că l-am primit doar ieri și vrem câteva zile suplimentare. Eu aș vrea să mă concentrez mai ales asupra unui subiect precum uh, soluția Uniunii Europene pentru a um, stăvili valul de migranți uh, din uh, diferite zone prin instaurarea acestor tabere în Turcia. De fapt, se spune că Comisia Europeană trebuie să instaureze un mecanism de control în ceea ce privește um, acordarea de fonduri îmi amintesc că atunci când a fost vorba de Italia, care a avut și ea problema refugiaților uh, mult timp, fără să primească ajutoare care să semene cu cele pe care le alocăm acum domnului Erdogan, Țin minte că atunci și Uniunea Europeană a făcut controle foarte severe. Tot timpul trebuia să mergem la Lampedusa, trebuia să mergem la ministrul responsabil cu afaceri europene în uh, Italia și mi s-ar părea corect să avem și aici, în cazul Turciei, un control uh, egal pentru ca să putem avea în vedere grupurile vulnerabile. Știm că Turcia a cumpărat de la ISIS petrolul și după aceea dacă controlăm, nu controlăm fondurile pentru ca să vedem cum se gestionează taberele, mă întreb ce se întâmplă. E un banc așa ceva dacă vrem să facem asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Pitedeo să are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte! În ciuda eforturilor raportoarei, acest proiect de rezoluție al Parlamentului pentru raportul pe Turcia e foarte contradictorie. Pe de o parte, se recunoaște că Turcia nu a făcut mari progrese în legătură cu, cu aderarea la Uniunea Europeană, pe de altă parte însă se încearcă rezolvarea se încearcă îndepărtarea problemei uh, Ciprului uh, de adevărat asta, adevăratul său nucleu. Se spune că um, nu e vorba, aici nu este vorba de un conflict între ciprioți, ci e vorba de o invazie din partea Turciei, care a avut loc acum 42 uh, de ani și a fost ocupat un teritoriu o mare parte a uh, insulei, mai precis 37%. Problema nu se poate rezolva împărțind acum în două state insula. Nu e o soluție, pentru că astfel Republica Cipru este anihilată, este de fapt eliminată. Trebuie să se retragă soldații turci din Cipru și cele două părți ale Ciprului trebuie să fie reunificate. Aceasta este soluția. Și în final vreau să vă spun că sunt foarte sceptic uh, pentru că s-a vorbit de inițiativa domnului Anastia ca tur limba turcă să devină limba oficială a Uniunii Europene. Această inițiativă nu este foarte rațională. Cum să putem să folosim turca ca și limbă oficială când Turcia nu este mem membru al Uniunii Europene? Atunci să introducem și rusa și chineza, nu? Mulțumesc. Doamna Corața Bilt, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit pe colega noastră pentru acest raport foarte bun. Sunt și eu de, părere cu, de acord cu unii colegi în legătură cu preocupările lor legate de libertatea de exprimare, ziariștii um, arestați și problemele din sud-estul Turciei. În rest, cred că trebuie să ne bazăm evaluarea mai ales pe elemente concrete. Uh, am fost în delegație cu Libe în Turcia săptămâna trecută și doresc să vă prezint câteva idei. Mai întâi, deschiderea capitolelor este separată de problema refugiaților. Cred că trebuie să deschidem uh, capitolele cu Turcia pe care le-am înghețat unilateral. Uh, nu putem folosi standarde duble. Nu este un premiu sau un cadou oferit Turciei. Numai așa putem stimula reformele în această țară ca sistemul judiciar să funcționeze mai bine, de exemplu, care este una dintre principalele preocupări ale colegilor. Sunt de acord. Atunci haideți să deschidem capitolele 23 și 24. Este, cred, cel mai bun răspuns posibil la preocupările noastre. ne legătură cu planul de acțiune, aș dori să clarific câteva lucruri. Turcia nu a văzut niciun euro din cele 3 miliarde promise. Nu a primit încă nimic. Sunt bani pentru refugiați, nu pentru Turcia. Turcia a acceptat și a registrat conform standardelor internaționale și ONU, că are o lege foarte bună în ceea ce privește protecția temporară. 2,5 milioane de sirieni sunt în Turcia, 350 de mii din alte țări. Turcia ne dă o lecție de toleranță. În Europa, extrema dreaptă câștigă teren peste tot din cauza a câteva sute de mii de refugiați. Nu există extremă dreaptă în Turcia. Există o Marine Le Pen în Turcia, există un guvern ales. Și am spus, dragi colegi, dacă îmi permiteți, vă rog, spunem Turciei să își închide frontiera cu Grecia, dar să deschide frontiera cu Siria. Ceea ce înseamnă că uh, dincolo de milioanele care sunt deja în Turcia, în 25 de tabere care funcționează ca un ceas elvețian, vă dați seama de proporții? Sunt de 4-5 ori mai mult decât uh, numărul total al refugiaților din toate statele membre. Deci e vorba de o scară imensă. Voi uh, termina, dar am fost in, întreruptă, dragă domnule președinte. A venit timpul să vorbim despre lucruri concrete, să cooperăm cu Turcia, nu doar să o criticăm. Mulțumesc. Domnul Mavrides, da, un punct de ordine. Domnul Lambsdorff. Raportorii din urmă au respectat două minute. Apreciez foarte mult ce spune Ana Maria, chiar dacă sunt de acord cu ea, dar când sunteți președinte trebuie să faceți să se respectă timpul ați fost aici la dezbaterea primit Iranul. Domnul Mavride, sper că voi avea și eu două minute la dispoziție. Eu voi vorbi despre, elemente, voi vorbi despre elemente concrete. Voi spune că acest raport se referă la aderarea Turciei. Nu e vorba despre Cipru, de, Cipru sau despre negocierile privind Ciprul. Și din această perspectivă, cred că trebuie să felicităm pe Calipiri, pe, pe colega noastră, pentru acest proiect de raport care se concentrează pe încălcările dreptului de către regimul Erdogan în Turcia. Și bine face, dar eu am două rezerve majore. Întâi, dacă vedem că se deteriorează în general statul de drept și situația drepturilor omului în Turcia, acest lucru înseamnă evident că politica noastră de până acum de a tot aduce, eh, deschide capitole eh, pentru a recompensa pe Erdogan e falimentară. Putem în continuare să eh, comunicăm cu, cu, cu forțele pro-europene din Turcia, să ajutăm pe curs? Da, în privind Ciprul nu negociem situația Ciprului aici, în această comisie sau cu Uniunea Europeană, dar problema Ciprului este esențială când vine vorba de aderarea Turciei, pentru că Republica Cipru este o țară membra a Uniunii Europene. Se poate soluționa situația Ciprului fără a asigura mai întâi că se respectă statul de drept, principiile și valorile Uniunii? Și ultima observație. Înainte de a invita pe domnul Aida, haideți să ne asigurăm că Vom găsi o soluție pentru Cipru pe baza valorilor europene. Mulțumesc, doamna Teoharos. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul European, Uniunea Europeană greșesc când vine vorba de situația negocierilor privind uh, problema din Cipru. Eu nu pot să accept să se spună că uh, persoana adecvată pentru a informa Parlamentul European este cea menționată aici. Raportul nu menționează deloc Republica Cipru. Tot vorbește despre insula Cipru, uh, dar asta nu are nicio legătură cu realitatea. Republica Cipru va continua să existe și după soluționarea problemei cipriote. Acum, în ceea ce privește uh, progresele Turciei, cum că Turcia ar fi practic uh, în pragul aderării, ar trebui să acceptăm suprimarea Republicii Cipru, ar trebui să acceptăm crearea unui mini-stat islamic în Uniunea Europeană și Bineînțeles, sunt lucruri care nu au nicio legătură cu acquis comunitar um, și cu valorile europene. Nu ne putem permite astfel de greșeli în, uh, în uh, Parlamentul European. Mai am încă un minut, domnule președinte, în ceea ce privește numele uh, soluției, nu Parlamentul trebuie să ne spună cum să rezolvăm problema cipriotă. Trebuie să se garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale poporului din Cipru și aplicarea acțiunii comunitar. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Papadakis. Mulțumesc, domnule președinte. Care este realitatea? Reflectată în mare parte în raportul colegei. Care este rolul Turciei în regiune? Să creeze probleme. Chiar uh, alaltăieri a bombardat poziții curde uh, pentru că curzii au uh, recuperat zone ocupate de ISIS de mult. În Turcia opoziția nu poate, se poate exprima și se perpetrează un genocid împotriva curzilor. Uităm rolul Turciei în crearea problemei din Siria și rolul Turciei uh, în relația cu statul islamic. Avem sute de victime în uh, zona Mării Egee din cauza uh, turcilor uh, care transportă refugiați uh, în condiții precare. Uh, iar soluția la problema Ciprului trebuie să respecte achiul comunitar și principiile și valorile Uniunii. Acesta trebuie să fie rolul nostru, să ne asigurăm că se va întâmpla așa. Și când vine vorba de deschiderea de noi capitole, când, mă scuzați, când vine vorba de frontiere, eu cred că nu trebuie să menționăm uh, uh, frontierele în acest raport. Domnul Cristoforu, nu putem discuta aici, în Parlamentul European, despre deschiderea noi capitole cu Turcia atâta timp cât Turcia nu pune în aplicare protocolul. Turcia nu recunoaște un stat membru al Uniunii Europene nu uh, primește um, vase ale acestei țări importurile sale. Ce ați face dacă nu ar fi recunoscută țara dumneavoastră? Ați accepta așa ceva din partea Turciei? Ați mai sprijini aderarea Turciei? Dacă Turcia nu va recunoaște țara, noi nu putem discuta deschiderea de noi capitole atât timp cât Turcia nu recunoaște Republica Cipru, Cipru atât timp cât Turcia nu respectă protocolul. Ehm, vă rog, am început mai târziu, vă rog să eh, țineți, eh, să mai lăsați timp pentru că nu a funcționat corect. Având, avem dreptul mării, care există, e un achi. Turcia nu poate să încalce dreptul mării și apele teritoriale ale Greciei și eh, Ciprului și spațiul aerian al acestor țări. Problema din Cipru a fost creată de Turcia printr-o invazie, o ocupare cu 40.000 de soldați, prin crearea unor așezări. Deci Turcia are soluția și poate rezolva problema cipriotă. Nu putem să cerem Grecii să contribuie la soluție, pentru că cele două țări sunt opuse în problema cipriotă. În fine, se vorbește despre granițe în Turcia. Nu există granițe în Cipru, există doar o linie de separare și uh, formularea trebuie corectată în um, text. Dar uh, sprijin alte puncte pozitive ale din raport. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cezar. Doresc să o felicit pe Cati Piri am citit, din păcate, doar în această dimineață rapid raportul. Deci, în acestea fiind spuse, trebuie să fim foarte realiști. Ca să putem vorbi despre problema cipriotă, despre curs, despre încălcarea spațiului aerian, în primul rând, cred că trebuie să respectăm angajamentele pe care le-am luat adresa turcilor. Dacă promitem trei intervenții în valoare de 3 miliarde pentru a sprijini Turcia în eforturile sale din taberele de refugiați, au 2 milioane și jumătate de refugiați. Dacă noi nu respectăm obligațiile, e clar că consecințele vor fi apocaliptice pentru noi. Deci haideți în primul rând să ne respectăm propriile obligații, nu doar Uniunea Europeană, ci și fiecare stat membru și Apoi, să acordăm inter uh, interes după ce vom fi respectate obligațiile, să cerem și noi respectarea drepturilor pe care, nu le, pe care le încalcă, cum ar fi uh, Ciprul, uh, drepturile cursurilor și spațiul aerian. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei în legătură cu această chestiune foarte complexă. Mulțumesc, domnule președinte. Vai, începe mai întâi prin a mă bucura de toate eforturile făcute, doamna raportor, pentru a aborda principalele provocări în relației cu Turcia și, cu Turcia și pentru a prezenta perspectivele. Um, acest raport uh, respectă evaluarea comisiei sau uh, merge în aceeași direcție cu evaluarea comisiei din ultimul raport privind Turcia și câteva observații în legătură cu dezbaterea dumneavoastră. Întâi doresc să subliniez faptul că criza refugiaților nu Eh, trebuie să domine relațiile noastre cu Turcia. Deci nu trebuie să vorbim doar despre migrație și refugiați. Acesta a fost un um, moment, a reprezentat o ocazie să ne redescoperim relațiile în cadrul provocărilor globale cu care ne confruntăm cu toții și pe care le putem face mai bine față împreună. În ceea ce privește celelalte alte aspecte din discuție, pentru a răspunde la observația domnului Lambsdorff, care a spus că comisia nu e destul de, nu are atitudine destul de pozitivă. Noi am ascultat cu atenție dezbaterea de anul trecut și puteți vedea că metodologia a fost modificată anul acesta din partea comisiei pentru a face o evaluare foarte precisă a situației unei țări candidate pe traiectoria sa spre aderarea la Uniunea Europeană și o evaluare a progreselor sau uneori lipsei de progrese făcute în ultimele 12 luni. În către cu alte aspecte, doresc să subliniez în legătură cu planul comun de acțiune că Turcia deja a um, făcut anumite lucruri importante pentru a pune în aplicare. De exemplu, a oferit sirienilor temp- uh, protecție temporară și acces la piața muncii. Au creat, au stabilit vize pentru sirienii care ajung în uh, Turcia pe calea aerului și pe calea, pe calea maritimă, uh, nu s-a redus suficient încă numărul celor sosiți uh, pe mare, dar a scăzut puțin. Trebuie să, ca Turcia să ajute um, în ameliorarea accesului la educație, la alimente și așa mai departe. De asemenea, comisia, pentru Comisie este importantă preocuparea Parlamentului în legătură cu uh, statul de drept, libertățile fundamentale și mai ales independența tribunalelor, uh, separarea puterilor um, și um, restricționarea dreptului de la libera exprimare și suntem uh, preocupați de măsurile recente luate împotriva uh, unor profesori uh, cursi, persoane intelectuali care au scris în presă și arestarea unor uh, opozanți din, uh, în ultimele luni. Doresc să repet care este poziția Comisiei, care se află și în raportul dumneavoastră, și anume că statul de drept și valorile, drepturile omului sunt valori fundamentale pe care este bazată Uniunea Europeană și stau la baza accesului de aderare, deci definirea uh, principalelor elemente din articolele 22 și 23 ar putea reprezenta o foaie de drum pentru Turcia în acest domeniu, pentru a sprijini Turcia, a stimula uh, și a o ghida pentru a face reforme în aceste domenii. Mulțumesc! Mulțumesc, dau din nou cuvântul acum doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor și comisiei pentru toate observațiile. Nu s-au pus prea multe întrebări, dar pentru a răspunde unor colegi care au pus totuși câteva întrebări. Domnul Hagi George a spus că trebuie să actualizăm raportul în, urmă, în funcție de ultimele evenimente. Nu a fost uh, posibil pentru că a trebuit trimis la traducere. Într-adevăr, unele lucruri nu se găsesc în raport, pentru, nu pentru că nu cred că sunt uh, că trebuie menționate, ci pentru faptul că este limitat numărul, uh, dimensiunile raportului sunt limitate. Așa că Uh, îi rog pe raportorul din umbră să ne reunim, să ne coordonăm privind amendamentele ca procesul să fie mai rapid decât cel de anul trecut. În ceea ce privește, m-am bucurat de ceea ce a spus domnul Lansdorf și anume că privind analiza, multe grupuri politice sunt de acord, dar aș fi fost foarte îngrijorată dacă extrema dreaptă mi-ar spune că consideră că e un raport bun. Deci mă bucur că există totuși divergențe între noi. Și domnule Epiditius doresc să-i spun că limba turcă este uh, o uh, limbă oficială a Republicii Turce. Nu este o chestiune de opinie, este uh, un fapt concret. În legătură cu cele spuse doamna Corața Bilt, eu sunt de acord că ar fi trebuit să se discute deschide deja aceste capitole și putem fi de acord că motivul pentru care stimulăm din nou acest proces sunt greșite. Nu ar fi trebuit să facă legătură cu procesul de aderare, chiar dacă suntem de acord că ar fi trebuit să deschide aceste capitole de mult. Mm, cred că ceea ce a spus doamna Sommer în legătură cu refugiații, dar și PP-ul și domnul Lansdorf și colegii de la Vers, cred că suntem în general de acord. Cine suntem noi să arătăm Turcia cu degetul când vine vorba de eh, povara mm, pe care o suportă în ceea ce privește pe refugiați. Iar Uniunea Europeană încă trebuie să-și respecte obligațiile luptă, există lupte în Consiliul de luni de zile și discuții în legătură cu cele 3 miliarde și guvernul turc nu a primit nicio, niciun euro. Și trebuie să um, respectăm și noi o parte a poverii, să ne asumăm o parte a poverii cu reguli clare pentru refugiați. Deci, în anumite domenii, situația s-a înrăutățit, dar cred că putem fi de acord că eforturile făcute de Turcia privind primirea refugiaților și de către populația eh, din Turcia merită felicitările noastre. Mă opresc aici, domnule președinte, și Vom continua să cooperăm cu colegii în următoarele săptămâni. Mulțumesc. Termenul limită pentru uh, amendamente este 23 februarie și discutăm din nou în martie acest raport și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, raportul 2015 pentru negru are cuvântul Charles Tannock. Okay, well, thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, 2016 e un an foarte important pentru Muntenegru, care își sărbătorește a 10-a aniversare de la independență. Acest stat uh, merge acum uh, înainte, se apropie de alegeri parlamentare și este într-un proces crucial de uh, negociere cu NATO pentru aderare la această alianță după invitația de anul trecut. s-a dat un vot de încredere guvernul, premierului care va mm, crea un nou guvern, un guvern de coaliție. Negocierile au drept obiectiv formarea unui guvern transpartinic, iar eu, ca raportor pentru Muntenegru, Președintele întrerupe. Vă rog să faceți liniște și dacă doriți să părăsiți sala, să o faceți în tăcere și să respectați acest punct și pe raportorul nostru. Domnul Tenac, eu ca raportor salut aceste negocieri și sunt optimist crezând că vor um, da un răspuns celor care doreau alegeri libere pentru uh, Parlament, alegeri libere și democratice. S-a uh, pus problema uh, rezolvării unor uh, uh, hibe legate de alegeri, cum ar fi folosirea fondurilor de stat pentru organizarea campaniei electorale. De asemenea, mai rămân multe alte domenii care ar trebui uh, abordate, dar premierul și vicepremierul arată o voință foarte puternică de a colabora cu partidele de opoziție și de a răspunde la problemele acestora. Muntenegru, per total, progresează bine, a deschis acum 22 de capitole Sperăm să se mai deschidă încă unele și să se încheie altele. În ceea ce privește corupția, se știe că aceasta și crima organizată continuă să pună probleme, dar s-au făcut progrese. Sunt uh, mai multe acuzații în cazuri de corupție de nivel înalt, iar uh, pachetul special uh, a reușit să își înceapă munca și salut această evoluție. De asemenea, mi se pare încurajator faptul că statul a alocat resurse proprii pentru toate aceste probleme și intenționează să uh, rezolve toate aceste uh, chestiuni. Există dubii referitoare la capacitatea acestor instituții, dată fiind finanțarea și resursele lor, dar trebuie să fim conștienți de mm, limitele financiare cu care se confruntă o țară mică, cum este Muntenegru, care trebuie să facă eforturi sporite. Am vorbit despre negocierile uh, cu NATO privind aderarea la această alianță. Muntenegru a adus o politică externă mm, uh, lăudabilă, s-a aliniat la politica UE și și-a demonstrat uh, stabilitatea și capacitatea de a colabora cu partenerii externi. Muntenegru s-a aliniat pe deplin la programul de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, deși are legături economice cu acea țară și, de asemenea, a uh, colaborat cu Uniunea Europeană pentru a combate terorismul internațional. În anul care ne așteaptă se va vorbi foarte mult despre un eventual referendum privind aderarea la NATO. Eu cred că este o problemă internă pentru cetățenii din Muntenegru și că nu trebuie să ne amestecăm. Dar, acestea fiind spuse, trebuie să fim conștienți de contextul mai larg al dezbaterii și de, externa, de influența externă. Per total, sunt mulțumit de proiectul de rezoluție pe care îl discutăm acum și mă bucur că am putut avea o discuție constructivă la toate grupurile politice și că am stabilit împreună amendamente de compromis. Muntenegru continuă să fie povestea de succes din Balcanii de Vest și aș vrea să transmitem acest mesaj în rezoluția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Charles, pentru explicații și pentru munca realizată împreună cu raportorii din umbră. Suntem puțin în urmă, deci vreau să-i rog pe toți colegii care vor lua cuvântul să nu depășească un minut, începând cu domnul Kovacev. Mulțumesc, Andrei. Aș dori să-l uh, felicit pe domnul Tanak pentru abordarea constructivă a uh, negocierii compromisurilor. Am spus um, prima dată că mi se pare că Muntenegru este o poveste de succes uh, a Balcanilor de Vest, dar ultimele evoluții de, legate de proteste și violențe de stradă ne-au amintit că nicio poveste de succes nu este garantată. Trebuie să urmărim îndeaproape evoluțiile din această țară ca să ne asigurăm că statul de drept și principiile democratice sunt respectate în totalitate. Și cred că unul dintre mesajele cele mai importante se transmite la compromisul 2, unde vorbim despre votul din Parlamentul Muntenegrin în uh, legătură cu formarea Parlamentului. Ni se pare esențial ca orice fel de proteste să fie desfășurate pașnic, iar autoritățile uh, să nu permită violențe în timpul protestelor. Aș dori să subliniez și că suntem preocupați de lipsa de capacități a biroului ombudsmanului, care nu reușește să răspundă la plângeri. Și președintele întrerupe. Domnul Teanac a spus um, două lucruri importante. Trebuie să facem presiuni externe pentru integrarea Muntenegrului în NATO, eu așa cred, și să încurajăm și uh, statele din regiune să urmeze exemplul uh, Muntenegrului și să-și alinieze politicile la politicile UE. Mulțumesc. Domnul Andru Lachis, în numele doamnei Dodds. Mulțumesc. În primul rând, dat fiindcă doamna Dodds este absentă, o să-i citesc uh, intervenția. Raportul privind Muntenegru se referă la niște alegeri care sunt esențiale pentru evoluția acestui stat. Trebuie să garantăm buna desfășurare acestor alegeri pentru ca rezultatul să fie de necontestat. Și uh, este important să fie adoptată o nouă legislație electorală înainte de acele alegeri, ca toate punctele slabe ale sistemului să fie corectate la timp și să ne asigurăm că la alegeri totul va funcționa așa cum trebuie. Procedura trebuie să se bazeze pe transparență și pe consens între toate părțile. Toate părțile trebuie să colaboreze pentru aplicarea legii. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru o bună colaborare și aș avea câteva observații privind compromisul 11. Avem nevoie de o abordare echilibrată. Este esențial să fie susținută această operațiune, dar trebuie să și um, garantăm cetățenilor că pot uh, avea acces la produse sigure. La alineatul 19 e foarte important ca violența la adresa femeilor să fie opusă, să Vorbitorul spune, e doar textul transmis de doamna Dodds, nu am cum să accelerez. Președintele spune, puteți totuși încheia. Deci, vorbeam despre violența la adresa femeilor, participarea femeilor la uh, viața politică și, în cele din urmă, biodiversitatea din Muntenegru și importanța acesteia pentru uh, Europa. Și uh, acum în legătură cu propria mea intervenție. Și eu vreau să-i mulțumesc domnului Tanak pentru amendamentele de compromis pe care ni le-a prezentat, care ne permit să vedem ce progrese a făcut Muntenegru. Este un stat model pentru tot restul Balcanilor, dar ar fi incorrect ca o perioadă de instabilitate politică să pună sub semnul întrebării progresele acumulate până acum ar trebui să se facă eforturi în ceea ce privește statul de drept și combaterea corupției și aș dori să pun accentul pe importanța dreptului la pensie, ca și pentru celelalte state din Balcani, și ar trebui să fie completat compromisul 11, care se referă la drepturile consumatorilor. Iar compromisul 13 se referă la fiscalitate și acesta e foarte important. Mulțumesc, vă rog să nu depășiți pentru că nu mai avem timp. Vă rog. Domnul Radoș. Mulțumesc domnului Tanak pentru un raport excelent și pentru o colaborare excelentă la amendamentele de compromis. Muntenegru se află pe calea cea bună în procesul de integrare și deci este important ca Muntenegru să reprezinte un exemplu pozitiv pentru statele vecine. Pentru Kosovo, care se află într-o fază timpurie de aderare, și pentru Bosnia și Herțegovina, care și-a uh, depus uh, ieri cererea de aderare. Drepturile minorităților, libertatea presei, combaterea corupției, uh, organizațiile de societate civilă, toate acestea sunt subiecte fierbinți care au fost menționate pe bună dreptate în raport. În această fază a aderării, rapoartele trebuie să fie foarte punctuale și de aceea acesta este un raport foarte bun. Mă bucur că raportorul a menționat situația politică din această țară și sperăm că tensiunile vor scădea după alegeri și sperăm și liberalii vor vota pentru acest raport. Mulțumesc, doamna Lunacek. Mulțumesc. În numele grupului Verzilor uh, Ale aș dori să mulțumesc colegului Tanak pentru negocierile de compromis foarte bune și pentru că a acceptat multe din amendamentele noastre, reușind realmente să facă progrese în legătură cu mai multe subiecte. De exemplu, această comisie de investigație a presei are ca membrii mai mult de jumătate procurori și polițiști. Domnul Teanăc a acceptat uh, să spună în text că nu este viabil uh, acest format. Și, de asemenea, mai sunt multe subiecte uh, bune din perspectiva noastră. De asemenea, mai este și un aspect general legat de hidrocentrale, pentru că, după cum se spune chiar în Constituția sa, Muntenegru este o țară ecologică. Însă, din perspectiva mea și a altor uh, specialiști, și închei imediat, ar trebui să se facă mai multe, ne vom gândi la amendamente, de asemenea, în legătură cu NATO, cred că ar trebui să se organizeze un referendum. Și de asemenea, domnule Tenă, credeam că am fost de acord că vom analiza dialogul acum, pe măsură ce se desfășoară după uh, moțiunea de cenzură și după ce un partid a sugerat un dialog pe principii între partide ca să se creeze un guvern uh, este un subiect uh, foarte actual și ar fi bine să-l abordăm chiar înainte de votul din comisie de săptămâna viitoare, deci ținem legătura. Mulțumesc, Fabio. Te rog un minut. Grazie mille. Ringrazio anch'io il collega Tannock. Per... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru uh, munca foarte importantă pe această țară pe care o urmărim de atâta timp. Cu siguranță nu putem să susținem toate punctele menționate, dar susținem reforma administrației publice și uh, reforma cu privire la confiscarea bunurilor pentru organizațiile criminale. Cred că ar fi foarte bine să se sublinieze și importanța confiscării preventive, un instrument care a funcționat foarte bine în Italia în lupta împotriva mafiei. Trebuie să menționăm de asemenea și că printre minorități trebuie să menționăm și anumite minorități care nu au fost uh, deja numite în raport și care sunt victimele războaielor din Balcani. Aș uh, fi un pic precaut uh, să salut aderarea Muntenegrului la NATO cu multă căldură, pentru că cred că astfel s-ar putea exacerba deja diviziunile existente și conflictele geopolitice din ultima vreme. Și ultimul punct, aș vrea să subliniez încă o dată problemele din Marea, de pe Marea Adriatică, care se simt de ambele părți ale uh, malului Adriatic și noi, fiind de partea cealaltă, așteptăm coerență și din partea celorlaltor țări. Mulțumesc, uh, vă rog. Hvala Na tej seji obravnavamo tri države... Mulțumesc, spune domnul Peterle. Discutăm despre trei state candidate astăzi și avem uh, și Bosnia și Herțegovina acum ca nou stat candidat. Mă bucură faptul că Ten, domnul Tenac ne dă vești bune din Muntenegru. Vreau să uh, felicit Muntenegru pentru a 10-a aniversare a independenței. Dar mi se pare că există anumite deficiențe care se adâncesc de la an la an și de la un raport la altul probleme de corupție, de stat de drept, de drepturile omului și uh, în permanență avem o imagine asimetrică. Avem uh, soluții uh, propuse de stat, intervenții ale statului și cred că ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru. Minuta, please. Mulțumesc. Tonino acum. Gospodine Tanoca, ca o istrpani uram... Mulțumesc, Andrei. Salut raportul domnului Tenac, este foarte echilibrat și um, subliniază progresele făcute de Muntenegru. Dar probleme cum ar fi corupția endemică nu se pretează la reforme la fel de bine. S-a spus că um, între timp s-au deschis 22 de capitole de negociere cu Muntenegru, ceea ce arată cât de mare e progresul făcut de această țară. În curând, Um, NATO, Muntenegru va adera la NATO, a fost invitat să o facă și pe noi ne-ar bucura dacă Muntenegru ar putea să facă parte din Alianța Nord-Atlantică. Această parte a continentului a fost agresată timp de mulți ani și acum iată că se îndreaptă către pace durabilă. Însă sigur că unele aspecte mai trebuie clarificate. În următoarele luni um, Muntenegru va trebui să deblocheze anumite probleme și să se adapteze la achiul comunitar. E nevoie de reforme sociale, printre altele, dar acestea nu pot uh, să fie făcute decât cu un efort pozitiv și cu participarea opoziției care momentan nu este la guvernare. Thank you very much, um, Mulțumesc, domnule președinte doream să mă refer la uh, o inițiativă a președintelui Parlamentului din Muntenegru de a depăși criza politică. El a lansat în decembrie un uh, dialog politic în care sunt implicate uh, toate partidele politice, cu excepția unuia, pe baza acestei invitații a președintelui Parlamentului participă și șeful delegației noastre la aceste reuniuni ca observator. Și ce ne-a spus până acum este că dialogul se desfășoară într-o atmosferă pozitivă, constructivă și se pare că participanții sunt hotărâți să găsească o soluție la impasul actual. Un alt lucru pe care aș dori să-l menționez este votul de încredere din 22 ianuarie pe care premierul actual l-a câștigat. Aș vrea să mai spun și că premierul a oferit opoziției 5 posturi de miniștri ca să se asigure că opoziția îi susține guvernul. Așadar, în ultimele trei săptămâni au avut loc discuții intense, opoziția a depus contra propuneri pentru a extinde principiul de partajare a puterii, inclusiv în conducerea întreprinderilor uh, care sunt în proprietatea statului. În 19 februarie, deci într-o vineri, sperăm să se ajungă la o decizie uh, și uh, în al treilea rând, domnul comisar Han pe marginea conferinței de securitate de la München s-a întâlnit cu premierul Muntenegru și um, l-a felicitat pentru invitația primită de Muntenegru de la NATO în decembrie și a adăugat faptul că Muntenegru intră acum într-o fază decisivă iar uh, a aderării, iar Uniunea Europeană trebuie să constate acum progrese clare la capitolele 23 și 24. și speră de asemenea că NATO va ține cont de progresele înregistrate de Muntenegru pe calea europeană. Mulțumesc! Mulțumesc, Dirk! Mulțumesc, Charles, pentru încă un raport referitor la Muntenegru. Cred că am discutat uh, în detaliu toate elementele. E clar că Muntenegru este cea mai de succes țară din sud-estul Europei este pe calea spre UE și un model pentru alte state. Votul va avea loc uh, săptămâna viitoare, iar la plenar ajungem în martie cu acest raport. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață, întotdeauna un pic uh, sub presiune de timp. E vorba de un raport pe fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Raportorul este Ivo Weigl, într-un moment foarte dificil pentru această țară și având în vedere ultimele evoluții la nivel intern, uh, dar și contextul general al crizei migranților și refugiaților. Ivo, poți să ne spui câte ceva despre acest dosar și despre cum s-a ajuns cu compromisurile? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să încep printr-un compliment. Compliment către președintele acestei sesiuni pentru felul în care a gestionat această ședință este corect să fie condusă ședința în așa fel încât o discuție democratică să poată să aibă loc. Mulțumesc foarte mult! Macedonia este, după cum se întâmplă de mult, de fapt, uh, o țară care se află la o intersecție, să spunem, politică foarte importantă și într-un moment crucial. Raportul nu poate să redea întreaga complexitate a problematicii acestui stat, Raportul însă subliniază urgența faptului că Parlamentul European să fie deschisă față de perspectiva europeană a Macedoniei. Macedonia însă trebuie să facă mai multe pentru ca perspectiva aceasta să devină realitate. Astăzi, Macedonia se află în fața unei decizii despre felul în care polit partidele politice care au uh, semnat acordul la Prijino să aibă o șansă să pună în aplicare acest acord, pentru că atât raportul Comisiei, cât și uh, acest document vorbesc pentru o uh, perspectivă europeană viitoare și începerea negocierilor de aderare, dar se pun în ambele documente condițiile și anume condiția de a recunoaște acest acord, de a face reforme sociale și economice uh, și reforme în ceea ce privește libertatea presei. Și, nu în ultimul rând, o reformă a drepturilor minorităților și alte lucruri de care discutăm deja de ani de zile. Pe 20 septembrie trebuie să se ia decizia cu privire la evaluarea din partea UE și din partea SUA dacă sunt create condițiile pentru ca alegerile din 24 aprilie anul acesta să poată aibă, să aibă loc așa cum este prevăzut în acordul de la Przinio. În continuare, mai avem foarte mult timp pentru a face cele necesare ca să se respecte acordul și aceasta înseamnă că și uh, listele electorale trebuie să fie întocmite foarte repede dar în același timp trebuie să se îndeplinească condițiile libertății de exprimare, libertății presei și condițiile impuse procuraturii, care trebuie să constate în primul rând neregulile în afacerea ascultării Telecom. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit cu amendamente la acest raport. Mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră și uh, aștept ca și pe viitor munca să fie la fel de constructivă la acest document. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul la lui Peterle, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit uh, raportorul, domnul Ivo Weigel, și uh, felicit și pe raportor pentru continuitatea cu care au uh, întocmit aceste rapoarte. Raportul acesta se ocupă anul acesta de un element suplimentar, și anume criza politică și consecințele sale politice. Consecințele fiind uh, condiționarea aderării la Uniunea Europeană cu de punerea în aplicare a acordului de la Pruziniu. Foarte mulți actori importanți vor uh, trebui să arate dacă sunt în stare să treacă testul de țară, ca să-i spunem așa. Mulțumesc, Tune Chelam, raportor din umbră pentru PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că e vorba de un raport constructiv, în primul rând, dar și foarte uh, greu, dificil. Raportorul încearcă să se uite la viitor, ne uitând însă problemele și ineficiențele momentului. Cred că e foarte important să avem un raport echilibrat care să recunoască atât uh, reformele uh, pe care le-a făcut uh, Macedonia, dar și problemele pe care le mai are de rezolvat. E foarte important ca anumite teme care revin mereu să nu mai fie folosite ca un ca un pretext pentru lipsă a progresului în domeniul aderării. Eu cred că ar trebui mai întâi să rezolvăm mai multe puncte între, uh, care țin de uh, condițiile impuse. În uh, legătură cu alegerile care vor urma, Parlamentul European uh, a subliniat importanța creării unui registru al votanților și foarte important este și ca toate părțile să-și arate dorința și abilitatea de a um, renunța, de a renunța la atitudinile actuale pentru toleranță și pentru o atitudine mai democratică. Domnul Weigel a fost uh, foarte deschis față de toate sensibilitățile, iar PPE-ul susține aceste compromisuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Richard are cuvântul Howitt acum, tot negociator. Mulțumesc! Sunt uh, raportor din umbră de la grupul meu și sunt foarte bucuros să salut cooperarea cu colegul meu uh, Weigel și domnul, uh, ceilalți colegi care sunt implicați. Vreau să menționez trei puncte pentru că nu avem mult timp. În primul rând, în legătură cu raportul. Grupul meu a hotărât să rămână cât se poate de aproape de concluziile Consiliului de anul acesta, foarte multă lume misinterpretează ceea ce am spus noi ca Parlament, dar noi considerăm că această perioadă cât se poate de sensibilă și crucială pentru țara aceasta să fie considerată uh, ca atare și deci să se respecte acordul 100% acordul încheiat. Trebuie să urmărim ca acest acord să fie implementat cât se poate de strâns, iar compromisurile vor merge în această direcție nu mai avem foarte mult timp uh, până la alegeri, nu are nicio rost să mai întârziem alegerile dacă nu se schimbă nimic. Domnul Cucan, domnul Weigel și cu mine am fost acolo și am încercat să ne uităm la schimbările pe termen scurt care sunt posibile în Comisia Electorală în legătură cu mass media. E important ca acestea să aibă loc dacă alegerile, dacă mai vrem să aibă o șansă alegerile să fie corecte. Știm că s-au uh, făcut primele condamnări acum uh, pentru corupție în această țară la persoane la nivel înalt și foarte multe din aceste dosare erau legate de fraudă electorală. Deci nu trebuie în niciun caz să subestimăm uh, cât de gravă este situația și sperând că putem să facem acest lucru, ne punem speranțe deci în uh, acest document. Domnul Giambațchi, raportor ECR, vă rog. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumim domnului Tanăc pentru faptul că s-a ajuns, și-a ajuns la foarte multe compromisuri în dosar, pe do chestiuni care sunt foarte importante. Acest raport e important pentru perspectiva de aderare a Macedoniei și e important și ca această țară să devină o țară membra a Uniunii Europene. Sunt anumite puncte însă care lipsesc și uh, unul dintre aceste puncte sunt dreptul la asociere și drepturi politice. Aceste compromisuri uh, sunt într-adevăr esențiale și sperăm ca în, domeniul urmă, în anul următor să facem progrese. Mulțumesc, doamna Sacorafa, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția că Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să evalueze negativ ceea ce s-a întâmplat până acum în Macedonia. Criteriile de la Copenhaga nu sunt respectate. Din păcate, nu ne apropiem de ceea ce am dorit. Și acordul uh, este în continuare, de fapt, neaplicat. Sunt foarte multe probleme care țin de reformele care nu au fost făcute la timp și în ceea ce privește numirea în funcții, de asemenea, avem anumite îngrijorări. Pentru mine e foarte important ca după toate aceste elemente negative pe care le-am uh, enumerat, să se folosească în continuare cuvântul Macedonia Macedonia, un simbol pentru naționalismul și extremismul din această țară și permiteți-mi, vă rog, să vă spun că dacă faceți așa ceva, nu se respectă dreptul internațional și astfel drepturile fundamentale ale dreptului inter ale principiile importante ale dreptului internațional sunt încălcate. Vreau să vă atrag atenția că problema numelui nu este o chestiune care este doar bilaterală, ci e una care trebuie rezolvată prin intermediul ONU și negocierile în cadrul ONU pentru relațiile bune de vecinătate. Mulțumesc! Foarte multe puncte au fost deja menționate de către colegii mei, deci nu mai am prea multe de zis. Aș vrea în primul rând să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte echilibrat, foarte um, delicat, într-adevăr. Nu a fost deloc un dosar ușor încă de la început. Uh, aceasta se vede și uh, din faptul că eu uh, am, uh, de obicei, uh, am, sunt destul de rezistent la concluziile Consiliului. Acum eu cred că merită totuși să păstrăm uh, formularea potrosită de Consiliu și sperăm ca ea să ducă la acțiuni concrete. Punctul pe care vreau să-l menționez este cel legat de nume. Am fost foarte um, răbdător cu colegii greci care au luat cuvântul la Turcia și au vorbit foarte mult. Acum e o chestiune internațională, dar este în mâinile Greciei să disipe aceste probleme, să le dea la o parte, pentru că eu nu cred că aici e o chestiune de po- voință politică. Știu că este o problemă mai veche, dar totuși dacă dorim să se să adere Macedonia, trebuie să facem un efort, cred, și spun aceasta către colegii greci. Uh, Domnule Petedeus, da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să salut discuția care se poartă aici. Însă, trebuie subliniat că Macedonia nu îndeplinește încă condițiile de aderare. Există cearta cu Grecia de mai de mult pe tema numelui, iar în relațiile internaționale denumirile au un rol foarte important. Vreau să atrag atenția asupra faptului că am uh, preluat în comunitatea economică de mai de mult Marea Britanie și nu s-a făcut uh, o problemă atât de mare atunci. Același lucru și când avem uh, negocieri cu China, deși Taiwanul rămâne o problemă controversată. Uh, Germania a fost la fel în aceeași situație cu RDG-ul ocupat de ruși, așa numitul RDG, deci. Dar și totuși acum vorbim de Germania. Acum noi spunem fosta Republică Macedonia, fosta Republică Iugoslavă. Însă multe țări au fost amenințate, multe landuri din Germania, au fost, multe țări, îmi cer scuze, din, uh, de pe scena internațională, au fost amenințate la momentul acela dacă vor să recunoască Germania întreagă. De aceea mai și spunem astăzi Berlin-Brandenburg și problemele de atunci erau foarte grave. La fel uh, se întâmplă și cu Macedonia și nu este deloc în mâna Greciei să se rezolve problema. Mulțumesc! Vajlu na odličnom izvješću i slažem se u potpunosti s njim da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 Mulțumesc. A fost un an turbulent pentru Macedonia. Pe de o parte, e ușor să spunem că conținutul dezbaterilor noastre tot repetă aceleași lucruri, și se repetă disputa privind numele țării și situația din, unii spun că situația din țară se înrăutățește. De aceea eu mă bucur că unii colegi din Parlament au participat la o negociere privind relațiile dintre partidul la guvernare și opoziție. Uniunea Europeană poate interveni pentru a preveni înrăutățirea situației dacă oferim uh, celor de la Scopie opțiuni valabile, de exemplu, pentru rezolvarea crizei migrației. Macedonia este o țară mică, multietnică, care se confruntă cu probleme interne foarte mari într-un cadru geopolitic foarte turbulent. Există afirmații în legătură cu ascultarea ilegală a conversațiilor telefonice ale cetățenilor, supravegherea lor, corupție și lipsă de dialog politic. Lipsa de consens nu va face decât să rătățească problemele și să îndepărteze perspectiva europeană Uh, Macedoniei. Mulțumesc colegilor greci. Spune domnul Cătanuc, Regatul Unit este Regatul Unit al Marii Britanie și a Irlandei de Nord. Nu ne spune Marea Britanie pentru că suntem măreți, ci pentru că um, uh, romanii ne-au numit așa. Există și Bretania din Franța, dar noi nu credem că trebuie să facă parte din Marea Britanie și nici nu ne supărăm că se numește Britania. Uh, Aderarea este în continuare o provocare pentru Macedonia din, și se pune problema numelui, dar și uh, provocarea recentă legată de migrația în masă din zona Mării Mediterane. Doresc să felicit pe colegii Cucan și Howitt și Weigel pentru tot ceea ce au făcut în cadrul Troicii pentru a facilita discuțiile care au dus la acordul de pe 15 iulie pentru o responsabilitate comună la guvernare. Sunt încă multe provocări cu care se confruntă această țară, fără ieșire la mare, corupție, crimă organizată și sprijinirea unor relații interetnice fragile. Macedonia trebuie să se uh, ancoreze mai ferm în rețelele euro, în uh, structurile inter euroatlantice și cer tuturor să își elimine vetoul față de posibilitățile Macedoniei de a deschide negocierilor. Da, într-adevăr, vă mulțumesc și pentru observațiile privind numele. Domnul Peterle, da, o solicitare de respectare a uh, regulamentului. Doi colegi au spus că Macedonia sau fosta Iugoslavă a Macedoniei nu respectă condițiile pentru a, um, a uh, deschide negocierile de a deveni stat membru al UE. Dar nu e vorba de condițiile pentru a deveni membru, e vorba de condițiile pentru deschiderea negocierilor. Tereza Morano de la Comisie, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de raport este, după părerea noastră, echilibrat și merge pe acele, în aceeași direcție ca și raportul nostru. După cum știți, anul trecut a avut loc cea mai mare gravă criză politică care s-a confruntat țara din 2001 încoace, exacerbată de publicarea comunicațiilor interceptate, um, care sugerează faptul că a existat interferență politică și corupție la nivel înalt. Dincolo de această criză politică, um, Comisia a adoptat o abordare dublă. Mai întâi, să ajute la un acord politic între liderii politici, și acest lucru a fost posibil prin facilitarea comisarului Han și eforturile constante a trei membri ai Parlamentului European, domnii Weigel, Cucă și Howitt, și au apreciat mult eforturile lor. Dar unele eh, angajamente din acel acord politic au fost respectate imediat, altele mai târziu sau încă trebuie făcute eforturi. În paralel cu acordul politic, um, au existat priorități de reformă pentru a face față sau a rezolva unele probleme sistemice pe care le-a subliniat Comisia în iunie anul trecut și trebuie să se uh, urgenteze eforturile pentru a face aceste reforme. Pe 24 februarie ar trebui să rezolve problema par din Parlamentul țării. Uh, ne vom exprima în legătură cu condițiile necesare pentru a asigura condiții, alegeri credibile în aprilie și așa cum a spus domnul Haut, e mai esențial ca niciodată ca instituțiile noastre să transmită mesaje uh, echivalente tuturor, parla, uh, tuturor părților. Comisia va continua să monitorizeze dacă se continuă să aplice acordul politic și dacă s-au făcut progrese substanțiale în, până, în, în uh, realizarea reformelor urgente și Comisia va reevalua situația după alegeri și vă va ține la curent. Mulțumesc! Mulțumesc! Ivo, câteva cuvinte în încheiere. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Doresc mai întâi să amintesc faptul că situația e delicată în Macedonia și trebuie să facă eforturi foarte mari și intervenții, a fost nevoie de intervenția comisarului Han uh, tocmai în acest cadru. După părerea mea, într-un fel sau altul, trebuie să ne exprimăm sprijinul și satisfacția la adresa eforturilor făcute de domnul comisar Han. Doresc să mulțumesc în mod deosebit colegilor uh, eleni din Parlamentul European pentru dezbaterea constructivă. Discuția a fost ceva mai puțin polemică decât de obicei. E, e foarte bine. Nu trebuie neapărat să fim polemici pentru a spune cum suntem de acord cu anumite lucruri. După părerea mea, această dezbatere față de dezbaterile precedente a fost de mult mai bună calitate, mai tolerant, mai creativ și doresc să mulțumesc încă o dată colegilor pentru această atitudine. Mulțumesc, domnule Weigel, și adaug și eu câteva cuvinte în croată, pentru că uh, sunt un prieten al Macedoniei. Cred că e important să se stabilizeze situația după criza politică, să aibă loc alegeri și să se deschide calea aderării. Ieri, când am discutat cu Serviciul de Acțiune Externă, am uh, întrebat pe un coleg care se ocupă de această țară, pe o colegă, am întrebat-o dacă știe ce țară a semnat acordul pe 24 decembrie 2000. Ei bine, țara care încă nu a deschis negocierile cu Macedonia. Au trecut 16 ani de atunci și pentru noi toți cei din Parlamentul European este în interesul nostru să se deschidă dată negocierile acestea. Mulțumesc tuturor pentru dezbateri, felicitări domnului Weigel și șefii delegației, domnul Peterle și tuturor celor care au contribuit. Închei dezbaterea și ne vedem la ora 15 și săptămâna viitoare vom vota raportul privind Macedonia și în plenară în martie.